Bine, signori, per favore, se volete prendere posto. Doamnelor și domnilor, vă rugăm să luați loc pentru a putea începe reuniunea noastră de azi. Avem alături de noi eh, distinșii noștri oaspeți. Avem plăcerea de a saluta personalitățile și experții pe care am invitat astăzi la această audiere publică organizată în comun cu prietenul și colegul meu, Antonio Panzeri, pe tema consolidarea relațiilor cu țările vecine, învățământe trase din statutul avansat al Marocului. Avem cu noi pe Nicola Andaburu, pe care am avut plăcerea să-l mai avem aici în uh, luna septembrie, înainte de a ocupa noua importantă funcție de șef al delegației al Comisiei Europene pentru Maroc, și e vorba nu, deci nu mai e uh, fosta funcție Comunitatea Europeană, ci e Uniunea Europeană, deci iată că tratatul de la Lisabona a modificat și semantica. Apoi Iosef Amrani, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Marocului care a negociat și urmărește personal până în aplicare a statutului avansat înaintat al Marocului <clears throat> și domnul Ivan Martin, director de cercetări la Institutul Complutense de Studios Internaționales din Madrid, autor al unui articol recent asupra relațiilor dintre Uniunea Europeană și Maroc. Și cât de uh, uh, avansat e statutul avansat? Semnul întrebării. Și înainte de a da cuvântul, aș dori să fac o scurtă introducere pentru a vă prezenta contextul și obiectivele uh, audierii noastre de azi. De câteva timp încoace am observat tendința țărilor uh, din vecinătatea UE de a răspunde în mod pozitiv, ba chiar de a solicita cu insistență raporturi bilaterale privilegiate cu Uniunea Europeană, și aceste inițiative de, de uh, apropiere au caracteristici și denumiri particulare și sigur că sunt foarte interesante pentru țările partenere ale Uniunii Europene și nu numai. E vorba de un adevărat laborator în care Uniunea Europeană, în sfârșit, experimentează relații contractuale de un tip nou, dincolo de cele deja cunoscute, uh, fiind vorba de binomul uh, extindere și vecinătate. Maroc a fost prima țară care, care a fost acordat statutul avansat exact acum un an de zile. În același timp, Israel, Israel a obținut un upgrading, deci o creștere a nivelului relațiilor cu Uniunea Europeană. Chiar dacă în acest caz apoi procesul a fost întrerupt din cauza conflictului din fâșia Gaza și polemicile care au urmat. Inclusiv Egiptul, Iordania și Tunisia au formulat cereri de apropiere și acesta este un context în care adesea se menționează termenul de parteneriat consolidat. Organizare il dibattito odierno așa încât ni s-a părut oportun să organizăm dezbaterea de azi în legătură cu aceste dezvoltări importante și să ne întrebăm împreună cu aspeții noștri în legătură cu cerințele minime pentru uh, pornirea, demararea acestor relații și implicațiile acestora pentru diversele politici și instituții comunitare. De asemenea, mi se pare bine să menționăm în mod specific implicarea Parlamentului nostru în a determina natura relațiilor cu vecinii noștri având în vedere absența de până acum a oricărei forme de consultare din partea Comisiei și a Consiliului. Noi am ales Marocul <clears throat> pentru că considerăm că este uh, o relație foarte uh, semnificativă și mm, bogată în lecții, din care putem avea multe de învățat. Și acum dau cuvântul oaspeților, începând cu domnul Lamba, Landa Buru, rugându-vă să vă limitați uh, cuvântările la 10 minute, dacă e posibil, pentru ca uh, și dezbaterea să beneficieze de suficient timp. Mulțumesc că aveți cuvântul, domnule Landaburu. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor uh, deputați. Importante para la politica exterior de la Uniunea Europeană. Reuniunea noastră de astăzi este importantă și pentru politica externă a Uniunii Europene. Știți că acum, de acum încoace se vor aplica prevederile tratatului de la Lisabona, mai ales în ceea ce privește relațiile externe. Asta înseamnă că 100, <clears throat> cele 130 de reprezentanțe de până acum și delegațiile uh, Comisiei Europene devin astăzi delegațiile Uniunii Europene cu competențe sporite deoarece al doilea pilon al politicii externe de securitate este inclus în ele și uh, reprezintă permanent Uniunea Europeană în toate țările în care ele sunt prezente, astfel eliminându-se pe viitor președințiile semestriale care nu mai corespundeau uh, nevoii de continuitate a politicii externe a Uniunii Europene. Sigur, acum nu am mult timp la dispoziție, Să aș vrea să vă ofer interpretarea mea a <laughs> acestui, acestei creaturi uh, ciudate, care este statutul avansat. Ce înseamnă oare acest statut? În primul rând ar trebui spus foarte clar că acordul între Uniunea Europeană și Marocul, uh, privind acest statut avansat, Mm, corespunde unei <clears throat> evoluții economice și politice a regatului Maroc, înregistrându-se în această țară progrese concrete care uh, ne permit să spunem că Într-adevăr, s-au aplicat principiile tratatului de asociere în condiții foarte bune, ceea ce a permis, în primul rând, îmbunătățirea situației democrației, situației democratice și politice și, în al doilea rând, lansarea, uh, demararea unor reforme economice în perspectiva modernizării Marocului și a apropierii sale de Europa. Deci primul capitol când vorbim de statutul înaintat e recunoașterea de către Uniunea Europeană a unui progres, a unei tendințe puternice în uh, dorința Marocului de a avea schimburi uh, economice, politice, democratice cu Uniunea Europeană. Mai apoi, dacă nu ar fi existat acest statut uh, înaintat, fără a exista și un obiectiv foarte bine determinat și un angajament uh, din partea Regatului Marocului de a se apropia de Uniunea Europeană, pentru că trebuie spus că uh, însuși Regatul Marocului a, a pus în aplicare o strategie, o întreagă strategie diplomatică pentru a reuși să obțină acest statut de care vorbim. E vorba de faptul că se poate constata că noi avem în Maroc un vecin care s-a angajat uh, foarte serios și definitiv pe calea apropierii de Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că va trebui să, elabore, să, să, bună la, la să ducă la bun sfârșit reforme pentru a se adapta la, la valorile noastre. Este deci un angajament foarte important care corespunde la o viziune de modernizare a acestei țări și, de asemenea, corespunde unei strategii externe, dar despre aceasta ne va vorbi cu, multe, cu mult mai multe detalii domnul Amrani. Așadar, trebuie să recunoaștem progresele uh, făcute de Maroc și de angajamentul acestea, care în octombrie 2008 a dus la semnarea unui angajament concret și mă refer aici la o foaie de parcurs prin care se indică ritmul mm, și drumul eh, și ce mai este de făcut eh, până la atingerea obiectivului, obiectiv care se înscrie în politica de vecinătate a Uniunii Europene, e vorba de un instrument de apropiere și în rezumat aș spune că această foaie de parcurs spune că, în primul rând, trebuie să avem o gestionare politică a relațiilor. Se va desfășura în luna martie sub președinție spaniolă un uh, summit la, în Granada, primul summit între Uniunea Europeană și Maroc. Apoi, uh, e vorba de o îmbunătățire a dialogului politic între Uniunea Europeană și Marocul pentru ca nu doar să se poată vorbi de subiecte bilaterale, ci, de asemenea, în cadrul acestui dialog politic să se poată aborda toate subiectele ce țin de interese atât regionale cât și mondiale, în care Marocul și Uniunea Europeană trebuie să încerce să mm, ajungă la o acțiune comună, globalizarea, criza economică, criza ecologică, constrâng ne constrâng și pe noi și pe ei să, să abordeze subiecte care mm, câteodată depășesc cadrul strict al, al relațiilor bilaterale. E vorba și de traducerea valorilor comune în convergența care duce la norme care să ne permită o acțiune accelerată. Pe plan politic există un angajament al Marocului de a se apropia cât mai mult de Consiliul Europei și știți că în Consiliul Europei se discute multe probleme care parțial fac parte din uh, viitorul politicii externe a Europei și sigur că Maroc a dat dovadă de voința de a se apropia de, un, de a avea un dialog politic um, din ce în ce mai susținut cu Consiliul, mai ales în ce privește drepturile omului. De asemenea, trebuie puse în practică toate deciziile care îi vor permite să se apropie cât mai mult de standardele politice, economice, sociale ale Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, uh, trebuie pe viitor uh, să stabilim un ritm al reformelor pentru ca Marocul să se poată integra în piața internă a Uniunii Europene. Aceasta este o provocare importantă care corespunde acțiunilor uh, țărilor candidate. Bine, în acest caz uh, scopul final nu este sigur aderarea, ci e vorba doar de o apropiere printr-un demers voluntar din partea Marocului, care nu va avea ca rezultat aderarea, ci modernizarea și transformarea țării. Mm, de aceea Marocul are nevoie să, să se apropie din ce în ce mai mult de normele europene pentru dezvoltarea sa pe viitor. Acum să vedem uh, cum stau lucrurile. S-au făcut uh, progrese pe plan politic, există o cooperare și în cadrul ONU cu Marocul. De asemenea, o, colab- o colaborare foarte fructuoasă în, în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului un, um, și există un proces de apropiere și cu Consiliul Europei în domeniul relațiilor comerciale, din păcate, nu s-au făcut eforturi la fel de însemnate, deși suntem uh, aproape de un acord în materie agricolă, dar mai rămân, mai rămân multe de făcut pe, în domeniul serviciilor și în ce privește necesitatea de convergență de regulamente, încă nu am reușit să definim niște angajamente clare ale Marocului pentru a se încadra în această spirală de apropiere în felul colegii marocane am elaborat un document pentru a putea efectua o analiză mai detaliată. Nu e timpul și locul aici să, să expunem în, în amănunt documentul, însă e vorba de analiza măsurilor luate în cadrul acestei convergențe. Acum să vedem care sunt marile provocări ce ne așteaptă pe viitor. Pentru mine, mai întâi e vorba de a finaliza negocierile economice aflate în curs, astfel încât, pe această bază, să putem ajunge la un acord comercial mai ambițios, lucru prevăzut de altfel în statutul avansat. E vorba de o apropiere între uh, uh, agențiile economice și de o, de o integrare într-o anumită măsură a Marocului în piața internă a Uniunii Europene. Asta va fi principalul nostru obiectiv. Vom vedea cum vor sta lucrurile în următoarele luni, însă credibilitatea acestui statut avansat depinde în parte de capacitatea noastră ca în lunile care vin să finalizăm negocierile în curs, după cum spuneam, și apoi să ne gândim la un viitor încă și mai ambițios al relațiilor noastre. O a doua provocare, um, aflată în centrul realității acestui statut avansat, este planul de convergență în materie de regulamente. Prietenii noștri marocani, în săptămânile și lunile viitoare, trebuie să definească exact care este nivelul ambițiilor lor în ce privește apropierea uh, uh, de norme. Din ce, în ce domeniu vă doresc să, încep, să înceapă serviciile financiare, concurența sau alte domenii și plecând de la aceasta să uh, stabilească un calendar care ne va permite să măsurăm progresele făcute, angajamentele și uh, obiectivele realizate. Mai apoi, sigur, se va putea vedea concret um, ce nume progrese s-au făcut și unde anume, să, să, să vedem ce nu a funcționat bine, uh, și plecând de la acest instrument vom putea face o evaluare cât mai obiectivă posibil a situației. Asta, într-o cază, vom încerca să facem în lunile următoare. Considerăm că e posibil să ajungem la acest rezultat, sigur, cu multă muncă, cu multe eforturi la nivel de guvern și de administrație a Marocului, însă pentru că m-am aflat timp de două luni în Maroc și uh, sunt uh, mai convins ca niciodată de angajamentul uh, guvernului și a administrației marocane pentru a face față acestor provocări ambițioase. Dacă eforturile lor vor fi încurnate de succes, va exista o valoare adăugată conferită acordului de asociere. Astăzi, Marocul este singura țară cu care avem acest statut avansat nu este un statut deosebit. E vorba mai degrabă de un angajament de natură politică tradus în angajamente concrete care vor putea face astfel încât Marocul și Uniunea Europeană să dispună de o mai bună capacitate de dialog, mai bună capacitate de dezvoltare și de a deveni uh, uh actori asociați pentru a face față crizelor Uh, cărora trebuie tot să le facem față și mai ales uh, ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Suntem doar uh, la punctul de start a unui proces. Dacă uh, ne vom face temele și la fel va face și guvernul marocan, vom putea avea o vecinătate de stabilitate, de securitate și de progres economic. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumim domnului Landaburu și acum are cuvântul domnul Iusef Amrani, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Maroc. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, quisiera, în primul lugar, dar las gracias, señor presidente. Mulțumesc. În primul rând, Aș dori să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că m-ați invitat la această audiere publică în Parlamentul European, în Comisia pentru Afaceri Externe. Țara mea are un interes foarte clar față de Uniunea Europeană și pentru Parlamentul European. Așa cum a spus și domnul Landaburu, relațiile dintre Maroc și Uniunea Europeană sunt extrem de importante din punct de vedere strategic pentru țara mea. Marocul s-a implicat întotdeauna pentru consolidarea acestei relații, încă de la începutul procesului de integrare europeană și s-a implicat întotdeauna pentru ca relațiile cu Uniunea Europeană să fie aprofundate. După cum ați spus dumneavoastră, domnule președinte, Uniunea Europeană a considerat Marocul la rândul său ca pe un partener, partener privilegiat în uh, spațiul mediteranean încă de la început. Iar prezența noastră astăzi aici ne oferă posibilitatea să ne exprimăm mulțumirea față de Uniunea Europeană și față de progresul acestei relații. Considerăm că în continuare această relație este o prioritate strategică pentru guvernul nostru, dar în același timp uh, aceasta este o șansă pentru a dezvolta mai departe o relație model. Știți că din 13 octombrie 2008, Marocul a intrat într-o etapă nouă de asociere cu Uniunea Europeană. Aceasta s-a întâmplat pe baza unui plan de acțiune, o foaie de parcurs, care stabilea cele mai importante obiective și tipul de relație dintre acești doi parteneri. Era vorba de toate aspectele acestui parteneriat care ne interesează pe cei doi parteneri. Voi încerca în 10 minute să fac câteva comentarii despre momentele puternice ale acestui proces care a dus la un parteneriat foarte solid pentru a arăta natura acestei relații, pentru a arăta ce se încearcă prin acest parteneriat uh, consolidat și în final voi vorbi despre perspectivele de viitor. Regatul Marocului s-a implicat încă de la început pentru o aprofundare a relațiilor cu Uniunea Europeană, întotdeauna în conformitate cu spiritul tratatului de la Roma. Acest lucru s-a văzut foarte clar mai întâi prin acordul comercial care a fost uh, semnat în 1979 cu Comunitatea Europeană care exista pe atunci. Dar această relație s-a concretizat și într-un acord de cooperare global care a fost semnat mai târziu, 10 ani după aceea. 10 ani după conferința de la Barcelona și 9 ani după intrarea în vigoare a acordului de asociere cu Marocul și la 5 ani după punerea în aplicare a planului de acțiune pentru parteneriat și vecinătate a fost evident că trebuia făcut un pas înainte și de aceea este normal ca relațiile noastre să, se să se devină mai profunde acum și să aibă un cadru mai ambițios în care să se desfășoare. Acest lucru a dus la o deschidere mai mare a naturii parteneriatului nostru, așa cum era el prevăzut în acordul de asociere. După scuși, cum a spus și domnul Landaburu înainte, atât Marocul cât și Uniunea Europeană poate profita de pe urma acestei aprofundări. Marocul și-a arătat întotdeauna disponibilitatea de a fi parte a unui proces mai ambițios pe viitor ceea ce se vede și prin poziția strategică pe care o are Marocul față de Uniunea Europeană. De asemenea, geografic, Marocul are o poziție privilegiată numai la 14 km de granițele Uniunii Europene. Există alte motive, bineînțeles, care apropie Marocul de Uniunea Europeană. Să vorbim, de exemplu, de investițiile Uniunii Europene în țara noastră sau invers ale Marocului în Uniunea Europeană și după tratatul de la Maastricht s-a putut constata și o relație mai profundă economică prin faptul că economia noastră a devenit mai competitivă cu un deficit mai mic. Aș dori să mai constat și următoarele. Politica europeană de vecinătate, care a fost inițiată în anul 2003, Marocul fiind unul dintre primele țări ale sudului continentului care au uh, susținut uh, politica de vecinătate. Deci, politica de vecinătate se bazează pe diferențiere și pe o cooperare sporită. Aceste două laturi sunt extrem de importante pentru ambițiile Marocului în acest domeniu. Există două principii pe care le-a folosit țara mea în eforturile sale în cadrul reformelor pe care le-a inițiat Marocul, Marocul în ultimii ani, încă de la început. Aceste două principii au fost subliniate în decursul parteneriatului nostru. Am ajuns acum la un statut avansat, așa cum spunea și domnul Landaburu, care arată că ambițiile noastre s-au realizat în parte, dar că în mai, mai ales avem în continuare o viziune strategică. Nu suntem parte a Uniunii Europene, bineînțeles, dar vrem să fim foarte aproape de Uniunea Europeană toți uh, actorii Uniunii Europene ne-au susținut pentru această poziție privilegiată în toate opțiunile pe care le-a avut Marocul în această relație. Dumneavoastră ne-ați susținut și în procesul de modernizare și de democratizare a regatului Maroc, ceea ce ne-a ajutat foarte mult. Aș dori să spun acum ceva despre statutul avansat. Și anume, înainte de începerea negocierilor și înainte cu mult determinarea acestora, noi am încercat să mobilizăm mai, multe act- mai mulți actori politici în Maroc pentru aceste obiective. Organizațiile non-guvernamentale au participat și ele la aceste obiective. A trebuit, deci, să facem un efort de centralizare a tuturor acestor forțe pentru ca toată lumea să meargă în aceeași direcție, pentru a putea să ne asigurăm și de participarea actorilor instituționali, atât politici cât și uh, din partea societății civile. Am dorit de asemenea să obținem o dinamică similară cu cea a partenerilor europeni. Documentul a fost uh, semnat la 13 octombrie 2008 și constituie, de fapt, un, o foaie de parcurs care a dus în, uh, apoi la acțiuni concrete și echilibrate, ținând cont de cele trei dimensiuni ale statutului uh, avansat, care sunt politic, economic și uman. Toate aceste trei dimensiuni au fost considerate atunci când s-au pus în aplicare obiectivele planului de acțiune. De ce trebuie să vorbim de un statut avansat? Pentru că Marocul beneficiază acum de o altă densitate și de o altă un alt ritm al activităților sale economice și deci poate să găsească un cadru mai ambițios pentru relațiile sale cu Uniunea Europeană. Dorește în continuare, bineînțeles, această relație privilegiată. Am avut deja foarte multe experiențe în relația cu Uniunea Europeană înainte de statutul avansat. Am avut um, un, uh, o participare a noastră la diferite programe, cum ar fi acțiunea Altea în Bosnia-Herzegovina sau uh, Um, Galileo și așa mai departe, dar trebuia să introducem o nouă dimensiune în aceste relații. Un an mai târziu, ce am făcut un an mai târziu după această semnare? Pe plan politic, am obținut deja foarte multe succese. În primul rând, avem acum un cadru foarte solid pentru cooperarea cu COPS-ul avem foarte multe reuniuni interesante cu acest for de securitate. Am purtat discuții interesante despre situația de securitate, despre situația Al-Qaeda în Maghrebul Arab, despre alte pericole de terorism sau uh, de pericolele de pe coasta Atlanticului. Acum avem mai multe mecanisme de cooperare la care noi putem să contribuim într-adevăr uh, concret putem arăta de asemenea care este perspectiva noastră în aceste probleme, ceea ce a fost foarte interesant pentru noi, dar și pentru partenerii europeni, sperăm noi. Am avut discuții politice cu președinția suedeză, am avut și o, o ședință pe marginea conferinței ONU între președinția Uniunii Europene și Maroc, care a discutat mai ales despre agenda ONU. Am uh, putut uh, să ne întâlnim cu Uniunea Europeană și uh, în cadrul dezbaterilor pe tema drepturilor omului, mai ales cu Consiliul Europei. Și am făcut multe acțiuni pentru sporirea dialogului politic. Relațiile politice cu Consiliul Europei, de care vorbeam înainte, sunt acum foarte puternice și considerăm că și această latură este extrem de importantă. Acum, în ceea ce privește planul european, înainte să intru în în domeniul economic, aș vrea să vorbesc despre aspectul parlamentar. Vreau să subliniez în acest context că Marocul consideră că relațiile parlamentare sunt extrem de importante pentru ca dialogul interparlamentar să fie aprofundat. Dorim să folosim așadar această ocazie, mai avem 5 minute acum pentru a discuta, uh, pentru a lansa un apel către dumneavoastră pentru instaurarea unui unui comitet mixt comun între Uniunea Europeană și Maroc, care să devină într-adevăr un for concret cu putere de acțiune. Parlamentul marocan este foarte interesat de o relație formalizată cu Parlamentul European. Vă amintiți că odată cu vizita ambasadorului nostru am avut ocazia să mai discutăm despre statutul avansat. În Parlamentul marocan, partidele politice uh, au foarte multe așteptări față de acest statut avansat și această relație privilegiată cu Uniunea Europeană. Apropierea de Uniunea Europeană a creat un val de așteptări la noi în țară. Și acum voi vorbi despre al doilea aspect, aspectul economic. Domnul Landaburu a menționat acest aspect în discursul său la început. Cel mai important în acest domeniu este să vorbim despre uh, convergența legislației în domeniul pieței interne. Marocul consideră că piața internă este un element cheie pentru dezvoltarea sa și vrem să ne apropiem și mai puternic de piața europeană. Suntem gata, în acest context, să facem toate reformele necesare pentru a putea participa din plin la acest cadru. Considerăm, deci, că participarea noastră la toate negocierile este extrem de importantă în ceea ce privește liberalizarea serviciilor, dreptul de ședere, dar și în ceea ce privește produsele agrare. Abordarea strategică pentru semnarea unui nou acord a fost uh, o abordare care s-a concentrat mai ales pe integrarea Marocului în piața internă ambiția noastră de a realiza într-adevăr un statut uh, avansat concret depinde, bineînțeles, de implicarea tuturor actorilor. Plecând de la această premiză, trebuie mobilizați tot actul, toți actorii din economie și am încercat de aceea să facem acțiuni de sensibilizare a întreprinderilor, de exemplu, pentru ca antreprenorii să participe la procesul de apropiere de Uniunea Europeană și să profite din plin de statutul avansat. Un alt succes pe care aș vrea să-l menționez în domeniul economic, care ține tot de statutul avansat, este următorul. Prevederile legate de proprietatea intelectuală și de combaterea fraudelor au fost uh, cele care au contribuit la un nou cadru juridic pentru protecția consumatorului în Maroc. Am instaurat și o autoritate de protecție a consumatorului în Maroc în urma acestei cerințe. Acum planul 3, planul uman. În ceea ce privește formarea profesională, cercetarea și dezvoltarea, și aici Uniunea Europeană a contribuit la o îmbunătățire a relațiilor uh, cu Marocul în acest domeniu. Marocul a participat din mai multe perspective la programe europene în acest domeniu și la instaurarea agenției de la Londra. Guvernul meu are această agenție ca prioritate participarea noastră la toate activitățile din acest uh, domeniu. Nu am prea mult timp pentru a aprofunda aceste probleme și vreau de aceea să vorbesc doar de două aspecte, și anume sprijinul financiar și o perspectiva marocană asupra situației de acum. Acum, în ceea ce privește participarea financiară, Marocul se bucură de colaborarea cu Uniunea Europeană în acest domeniu și are dorința de a folosi statutul avansat pentru a îmbunătăți colaborarea. Trebuie însă întotdeauna să ținem cont și de succesele din această colaborare și de uh, capacitatea de absorpție a Marocului pe de altă parte. În decursul dezbaterilor despre programul național de integrare, Marocul a susținut faptul că este necesar să susținem, să subliniem mai ales dimensiunea umană, socială și de formare profesională. Avem în acest domeniu, într-adevăr, un obiectiv foarte ambițios și am discutat despre acest obiectiv în negocierile pe care le-am avut cu UE. Și anume că vrem ca Uniunea Europeană să ne acompanieze în toate aceste eforturi care țin de statutul avansat. Am uh, discutat și de mijloacele financiare care ar putea ajuta Marocul pentru a-și atinge aceste obiective care fac parte din statutul avansat. Noi dorim să facem și sacrificii pentru aceste obiective și vrem ca, în cadrul politicii europene de vecinătate, să putem colabora cât mai bine în acest aspect. Domnul Landaburu a spus-o înainte, noi colaborăm cu partenerii europeni pentru a crea un nou instrument, un instrument care să înlocuiască cadrul actual sau să-l transforme într-unul mult mai performant – un cadru care să poată să permită Marocului să, facă parte, să fie parte integrantă din toate aceste procese. Am pus și bazele pentru această cale foarte ambițioasă, o cale care ne-ar putea ajuta pe viitor să avem un nou instrument în politica europeană de vecinătate, un instrument care să se aplice cât de repede. Iată deci cele mai importante ambiții ale Marocului în acest domeniu, cele mai importante obiective. Despre toate aceste domenii, Uniunea Europeană și Marocul ar putea să discute atunci când e vorba despre parteneriatul privilegiat. Dorim ca Parlamentul European să ne susțină în continuare și ne bucurăm de președinția spaniolă care urmează pentru ca să putem adopta mai multe măsuri, cum ar fi Comitetul Parlamentar Mixt între Parlamentul European și Parlamentul Marocului, o sporire a dialogului și o colaborare mai bună la nivel interministerial, așa cum se întâmplă în grupurile specializate ale Consiliului Europei. Deci ne dorim măsuri concrete pentru următoarea perioadă, ședințele grupului ad hoc despre statutul avansat, de asemenea, dorim ca acestea să fie mai concrete și vrem ca și agențiile um, și organizațiile non-guvernamentale, autoritățile locale din Maroc să fie implicate în acest dialog. Comitetul regiunilor și alți actori care sunt competenți în toate aceste domenii. Mai există însă și alte domenii în care trebuie să facem progrese, cum ar fi libera circulație a persoanelor. Știm că toate aceste teme sunt teme destul de dificile dar am uh, avut experiențe pozitive cu Uniunea Europeană și în acest domeniu și acum avem tratatul de la Lisabona de astăzi încolo și Marocul este gata să considere aplicarea tuturor instrumentelor necesare pentru a realiza o relație și mai ambițioasă cu Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult! domnule ministru de externe. Acum avem uh, următorul vorbitor, care este domnul uh, Ivan Martin, director de cercetare al Institutului Complutențe de Studios Internaționale. Aveți cuvântul. Eh, mulțumesc, domnule președinte. mulțumesc tuturor pentru că m-ați invitat să-mi exprim uh, părerea în legătură cu statutul avansat al Marocului. Mă voi uh, concentra pe lecțiile pe care le putem, învățămintele pe care le putem uh, trage de pe urma acestui statut avansat. Să vedem ce putem învăța din acest lucru pentru relațiile europene din cadrul politicii de vecinătate. Există trei axe. Domnul Amrani a vorbit deja despre acest proces despre politica de vecinătate și apoi vă voi spune care este opinia mea în legătură cu statutul avansat și care este legătura, dacă este coerentă legătura dintre statutul avansat și celelalte proiecte în derulare cu țările vecine. Înainte de a intra în miezul problemei, vreau să vă spun că sunt observator mm. independent. Singurul meu angajament este unul față de obiectivul uh, de a crea un spațiu de pace și securitate cu statele vecine ale Uniunii Europene și plecând de la acest principiu voi uh, face analiza. Pentru că sunt uh, european, mă voi concentra nu pe angajamentul Marocului, pentru că acesta a fost uh, explicat atât de domnul Landaburu cât și de domnul Amrani. Ei bine, voi vorbi despre angajamentul Europei. Eh, desde luego en este ámbito, pero... pero eh, Cred că trebuie să vorbim despre angajamentul Europei în acest domeniu. Practic, statutul avansat acordat Marocului reprezintă o manifestare a principiului de diferențiere care a fost introdus în relațiile Uniunii Europene cu statele cu care are politici de vecinătate în 2003 momentul în care s-au pus bazele politicii de vecinătate. Acest principiu este subiectul uh, analizelor comparative, iar Institutul European pentru Mediterana a făcut uh, un studiu pentru uh, comisie. 370 de experți au participat la acest sondaj și rezultatele lui au fost foarte pozitive. 50% dintre uh, persoanele interogate consideră că reprezintă un progres aplicarea principiului de diferențiere în uh, zona Mediteranei. Care sunt așadar uh, criteriile pe care le ia în calcul principiul de diferențiere? În primul rând, planul de acțiune din cadrul politicii de vecinătate. Pentru Maroc sunt nouă priorii prioritare, 89 de obiective și 300 de acțiuni. Pe baza acestui plan nu poate fi uh, definită o um, schemă clară a criteriilor. La analizarea rapoartelor de progres publicate de comisie, constatăm că de fapt, ele nu sunt rapoarte de progres, ci explică doar uh, ce măsuri au fost luate. Există transparență, însă nu uh, se fac analize clare și nu se folosesc aceleași criterii în cazul statelor diferite, așadar nu se poate face o analiză comparativă fiabilă. Așadar, nu se respectă regulile minime de uh, monitorizare și control. în domenii precum uh, educația și uh, ocuparea forței de muncă, în care comunitatea nu are competențe. Instrumentele politicii de vecinătate nu uh, permit definirea criteriilor de vecinătate. În plan practic, observăm că în septembrie 2008, Uniunea Europeană pun accentul pe relațiile sale cu uh, Israel. La câteva zile după publicarea unui raport al Comisiei, în care se constata că situația drepturilor omului nu uh, era îmbunătățită însă în teritoriile respective. Așadar, nu există niciun fel de legătură între analiza Uniunii Europene și uh, începutul negocierilor. Uh, pentru acordarea statutului uh, special uh, al Israelului, la care nu s-a ajuns uh, până la urmă. În cazul Marocului, a existat un consens în privința progreselor înregistrate de um, acesta. Statutul avansat reflectă acest lucru. La semnarea documentului comun, Consiliul de Ministri de Afaceri Externe a dat o explicație lungă în care a vorbit despre um, relațiile speciale cu Iordania și cu Egiptul. Aceste lucruri uh, diminuează într-un fel statutul privilegiat al relațiilor cu Marocul, pentru că se încearcă o generalizare a acestui statut. Așadar, în ce măsură acest statut avansat este cu adevărat avansat. E vorba de uh, un criteriu față de politica de vecinătate, care se aplică atât uh, cu statele de la sudul, cât și de la estul Europei. Acesta este elementul de referință cu care comparăm uh, pentru a vedea în ce măsură se fac uh, progrese. Uh, în aceeași uh, zi în care a fost uh, acordat statutul uh, privilegiat, s-a lansat și un slogan. Dacă analizăm acest statut avansat, care este definit în documentul comun, putem spune că există progrese și în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, a libertăților fundamentale. Însă documentul este mai degrabă o foaie de parcurs. El deschide Marocului perspective fără a avea uh, conținut foarte concret, cu excepția anumitor uh, chestiuni ce țin de dialogul politic. de personas. Y, y eh, en esas tres are trei eh, priorități, agricultura, asistența financiară și mobilitatea persoanelor. În aceste trei domenii nu s-au făcut progrese. În domeniul agriculturii, negocierile durează de ani de zile. În ceea ce privește drepturile omului, totul se reduce la semnarea acordului de readmisie. Și se vorbește despre beneficiile de care se va bucura Marocul, însă nu se vorbește de regimul de facilitare acordării vizelor. În ceea ce privește asistența financiară, trebuie mobilizate resursele financiare necesare în conformitate cu uh, obiectivele ambițioase ale acordului, însă nu se poate schimba nimic până în 2014. Și acesta reprezintă un semnal politic care arată angajamentul ambelor părți, însă el este de asemenea lipsit de un conținut substanțial. punerea în aplicare a statului avansat în elementele cele mai evidente, summitul între Maroc și Uniunea Europeană, care s-a derulat uh, între 13 octombrie 2008 și 4 martie. În urmă cu 18 luni, așadar. Summitul dintre, cu statele din estul Europei uh, a durat uh, doar câteva săptămâni, o deosebire de acest uh, summit cu Marocul. În legătură cu relațiile speciale cu Tunisia și Iordania, acestea sunt similare cu cele acordate în cadrul statutului avansat. Există însă un alt document care este bazat pe un dialog politic consolidat, care trebuie să-i se acorde mai multă importanță politică. E vorba de o extindere și o aprofundare a zonei de liber schimb, nu doar în domeniul agricol, și cuprinde și semnarea unui nou instrument, unui nou uh, acord cu țările vecine. Toate acordurile consolidate ale Uniunii Europene cu vecinii uh, săi uh, a, sunt similare, ceea ce mă face să spun că există o anumită consecvență între toate aceste inițiative. din exterior, pentru o persoană care nu este implicată în crearea acestor uh, politici, trebuie să spun că nu există, de fapt, niciun fel de consistență, niciun fel de consecvență. Nu există niciun document prin care se stabilește consecvența între obiective și mijloacele prin care se ating aceste obiective uh, Sunt acordul uh, care se pare că este negociat cu Tunisia între statutul avansat al Marocului, relațiile cu Iordania și așa mai departe. De fapt, pentru o persoană din exterior, imaginea este oarecum neclară și uh, se pare că există și o anumită discriminare, deși ea nu este explicită. Se pare că se face o discriminare între țările estice și țările uh, sudice. 570 de milioane de euro au fost mobilizate pentru aceste state, însă această sumă este mult prea mică față de suma care se acordă Marocului prin acord. Platformele din uh, acordurile cu statele estice sunt mult mai puțin semnificative decât uh, cele uh, acordate prin statutul avansat. În ceea ce privește facilitarea acordării vizelor și um, deschiderea pieței interne, care este uh, cuprinsă în acordul uh, cu statele estice, nu are un omolog în acordul uh, privind statutul avansat. În ceea ce privește formarea instituțională la nivel central și regional, nici acesta nu are nimic comparabil în acordul privind statutul avansat acordat Marocului. În concluzie, domnule președinte, și nu voi vorbi pentru mai mult de un minut și jumătate, dacă îmi permiteți, cred că acesta este momentul potrivit pentru a ne întreba cum putem să punem puțină ordine în uh, toate aceste lucruri. Este dificil și pentru experți să înțeleagă toate aceste acorduri care există pe lângă politica de vecinătate. Politica aceasta este una foarte bună și momentul este potrivit pentru că primul summit UE-Maroc va avea loc în 2010. Pe noi, chiar dacă au trecut 18 luni, noi continuăm să vorbim despre o foaie de parcurs, despre deci, că următorul summit va aduce o plus valoare eforturile care se fac cu Marocul. Nu există nicio relație cauză-efect între progresele care se fac între anumite sectoare și stimulentele care s-au acordat acelor sectoare. Există o dorință generală de a se acorda stimulente tuturor sectoarelor în care este uh, activă politici, politica de vecinătate. Însă, de fapt, nu există o uh, acorda o împărțire clară de stimulente în funcție de sector. Cred că, în primul rând, trebuie să se acorde în mod egal concesii tuturor statelor vecine și cred că ele trebuie să fie și nuanțate oarecum. Algeria, are un uh, fel de acord, cum are și uh, Libia, cel puțin la nivel instituțional. Aceste instituții trebuie să fie ținta reală. Toate aceste negocieri trebuie să ducă la implicare în politica regională și agricolă. Astfel va putea exista și un fel de relații geometrice, astfel încât uh, și țări precum Tunisia să poată aprofunda latura economică a negocierilor, chiar dacă nu sunt pregătite să poarte un polit dialog politic consolidat, cel puțin în domeniul drepturilor omului. Trebuie așadar că, să putem consolida relațiile cu aceste state, măcar în domeniile în care acest lucru se poate face. Cred așadar că este esențial să încercăm să clarificăm, să ordonăm puțin lucrurile urgent. Dibatito. Mulțumesc, mulțumesc, domnule profesor Martin. Și înainte de a începe dezbaterea, doresc să salut și să comunic tuturor că e prezentă o delegație a rețelei euromediteranene pentru drepturile omului, compusă din reprezentanți ai unor ONG-uri din Maroc, și la intrarea în sală e disponibil uh, un raport redactat de această rețea privitor la situația drepturilor omului în contextul acestei uh, mm, apropiere a Uniunii Europene de Maroc. În primul rând a solicitat cuvântul domnul Atkins. Mulțumesc, domnule președinte. o, câteva întrebări rapide. Au fost foarte bune prezentările. Da, am la dispoziție trei minute, nu? Da, vreau să spun, au fost foarte bune prezentările și au reflectat puncte de vedere diverse. Eu mă întreb dacă Uh, eu mă întreb care este, care este profitul care poate fi tras de aici, politic, economic, din această asociere și mă întreb dacă unul din cei trei oratori uh, se poate referi uh, la faptul dacă acesta este doar un aranjament de natură administrativă sau dacă are și implicații politice, pentru că acestea ar sugera faptul că Marocul, dacă pot spune așa, încearcă să stabilească o relație care este aproape un statut de uh, stat membru al UE, în caz în care se creează multe alte probleme sau oportunități. A doua întrebare. Oare asta este, această apropiere este și un model pentru alte țări, cum ar fi Turcia, ca, pentru că știm, cazul Turciei este foarte controversat, nu se știe dacă va deveni stat membru și dacă nu va deveni oare, a, acesta va fi statutul și pentru Turcia și în al treilea rând, nimeni nu s-a referit decât în general la imigrație. Oare asta e o problemă? Pentru că nu a apărut ea în discuții și ce concluzii, la ce concluzii s-au ajuns. A patra întrebare oare uh, moneda Marocului este într-un fel legată de euro și dacă nu, uh, ce efect are asupra mm, acordurilor economice stabilite? Și în final, în general, vreau să întreb că vreau să întreb dacă acesta este un model pentru activități viitoare. Asta, domnul profesor Martin spunea că nu e sigur dacă e așa sau este o relație, un tip de relație unică, ce nu se va mai repeta și cu alte țări. Mulțumesc. Grazie, onorevole Mulțumesc, domnule Epkin. și acum are cuvântul domnul Strasser. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte herzlich gratulieren. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi felicit pe toți cei care contribuie la o relație aprofundată cu Marocul. Pentru că acest lucru este extrem de important pentru Europa, nu numai pentru țările din bazinul mediteranean. E vorba de răspunderea pe care o preia Uniunea Europeană în această relație și Uniunea Europeană are vecini în spațiul mediteranean pe care trebuie să implice în diversele acțiuni ale sale, într-o formă sau alta. Mulțumim de aceea și în cadrul oficial Marocului pentru toate eforturile pe care le-a făcut pentru această relație. Am o întrebare care cred că interesează foarte mult pe cetățenii Europei, pentru că se referă la securitate. Cum, care este situația cu acordul de uh, repatriere de care avem nevoie în momentul de față pentru a da securitate, siguranță cetățenilor europeni. Grazie, onorevole Stras. Mulțumesc, domnule Strasser. Și acum are cuvântul doamna... Chairman, I'd also like to... Iuland. Mulțumesc, domnule uh, președinte, mă alătur și eu felicitărilor adresate bunătățirii relațiilor dintre UE și Maroc. <clears throat> Prima întrebare se adresează colegului din Maroc, pentru că aș vrea să știu mai multe despre îmbunătățiri. Consiliul Europei a salutat faptul că mm, veți semna Convenția privind drepturile fundamentale, dar aș vrea să știu uh, ce alte convenții veți ratifica. Și a doua întrebare se adresează domnului Landaburu și se referă la perspectivele pentru ca UE și Maroc și Marocul să coopereze și în domeniul uh, energiei și al securității energetice. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă. Și acum are cuvântul doamna Ben Arab. Oui, merci. Euh, ma première question s'adresse à monsieur... Mulțumesc. În primul rând, o întrebare pentru domnul Amrani. Aș dori să știu uh, cum credeți că se va desfășura cooperarea noastră, cooperarea noastră cu Uniunea Europeană și cea cu ceilalți parteneri din Uniunea, din Uniunea Magrebului Arab? Nu credeți că o integrare reală în Magreb, uh, pentru că este departe de a fi o realitate în ziua de astăzi, deci nu credeți că o integrare reală în Maghreb ar permite o negociere mai echilibrată în cadrul Uniunii pentru Mediterană? Deci o negociere de tip parteneriat între Uniunea Europeană și o reală Uniune a Magrebului decât o asociere a Uniunii Europene cu fiecare din țările Magrebului, unul câte unul, pentru că aceasta ar fi fragmentare și mai puțin echilibrată. Și vă, vă pun această întrebare uh, făcând uh, referire la un alt scriitor marocan decedat în acest an, Abdel Kebir Hatibi, care a scris cartea Magrebul Plural. Mulțumesc pentru răspunsul noastră. A doua întrebare, că, pentru, pentru toți uh, oratorii, și este următoarea. Aveți uh, intenția să, să vă gândiți la o soluție pentru a rezolva cumva situația tinerilor imigranți din Sud care adesea uh, mor în Mediterană uh, încercând să ajungă în Europa. Oare se poate, avea, se poate dispune de un parteneriat uh, ambițios când se știe situația cu persoanele decedate în Marea Mediterană? Uh, ce soluție ar fi, una cea mai, uh, ar fi cea mai rapidă astăzi și cea mai rapidă aplicabilă? Și o mobilitate reală, după cum se preconizează de PNUD, oare nu ar permite să se deschidă perspective mai uh, omenești? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă! Și acum pentru a da timp tuturor, v-aș ruga să, ca intervențiile dumneavoastră să fie cât mai succinte. Acum are uh, cuvântul domnul Angurakis. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă spun că grupul GUE, atunci când s-a desfășurat dezbaterea în legătură cu această inițiativă, a solicitat să fie prezent și un uh, reprezentant al guvernului Salaui. Și vedem că astăzi uh, nu există niciun reprezentant în această sală și, în al doilea rând, aș dori să vă spun că poziția noastră este împotriva acestui statut avansat pe care Uniunea Europeană l-a conferit Marocului, pentru că noi credem că există încă probleme multe, mult, foarte grave legate de încălcările drepturilor omului, atât în interiorul Marocului, cât și în uh, relațiile sale externe, mai ales în uh, Sahara de Vest, acolo unde Maroc încalcă dreptul, regulile dreptului internațional și nu pune în aplicare deciziile ONU. De aceea aș dori să întreb pe reprezentantul Comisiei cele ce urmează. În primul rând, ce intenționează să facă um, Comisia pentru ca Marocul în, în sfârșit să respecte drepturile omului și să înceteze încălcarea acestora. Uh, a doua întrebare. Ce poziție are Comisia în legătură cu problema din Sahara de Vest? și a conflictului din Sahara de Vest și, în al treilea rând, mă întreb dacă Comisia cunoaște cazul doamnei Hamila Tuhatar, uh, o rebelă sahrawi, și aș dori să știu dacă Comisia dorește să întreprindă vreo acțiune concretă pentru ca Marocul să uh, restituie doamnei în chestiune pașaportul pentru ca aceasta să se poată întoarce în țara de origine. Mulțumesc uh, și acum are cuvântul doamna Romero Lopez. Gracias, señor presidente. Eu agradezco también... Eh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, și celorlalți colegi care au pus întrebări până acum. Mă bucur că domnul Angani, domnul Amrani, domnul Andaburu și domnul Martin sunt aici cu noi pentru a discuta această temă. În calitate de cetățean spaniol, acest subiect mă interesează în mod deosebit. Vreau de asemenea să mulțumesc pentru că vorbim despre plus valoarea statutului avansat, pentru că, de fapt, aceasta este cheia dezbaterii noastre. Dacă ar putea acest statut să fie un model pentru asocierea altor state. Cu siguranță există în momentul de față un dezechilibru cu acordul de asociere. La politica de vecinătate avem prevăzută o extindere a asocierii cu statele din uh, Mediterană către statele din Europa de Est. Europa are anumite priorități față de partea sa estică pe care nu poate să le conturneze, dar în același timp acest statut avansat oferă crearea unei rețele foarte importante pentru țara respectivă ceea ce nu se limitează la o relație comercială sau o relație de liber schimb, de piață internă. E o dimensiune foarte complexă, e vorba și o dimensiune umană, economică, politică și de aceea mi se pare foarte important ca în planul de acțiune care constituie acest document comun să se facă referire și la drepturile fundamentale și la principiile esențiale Există un dialog între ONG-uri care ar putea să fie implicate în scopul acelorași priorități. Acesta ar putea fi un prim pas. Dar avem acorduri de asociere care sunt încă deschise, de exemplu cu Libia, în care nu știm încă dacă un astfel de model de tratat de asociere ar putea să fie folosit. Dacă ne gândim și la Tunisia sau la U sau la Iordania, am putea gândi dacă acest statut avansat ar fi potrivit și pentru aceste state. Ar fi un prim pas o, această, o astfel de analiză și cred că, după cum a zis și domnul Landaburu, va exista o evaluare a statutului avansat după un an și vă întreb de aceea dacă o astfel de evaluare este în curs sau nu și dacă a existat dificultăți la, um, pe care nu le-ați menționat aici, de exemplu, în această dezbatere de exemplu în domeniul prestării de servicii sau în alte domenii, în care noi am putea poate face ceva în calitate de deputați în Parlamentul European pentru ca aceste aspecte să fie înlăturate. Mulțumesc foarte mult, doamna Romero Lopez. Are cuvântul doamna Kiel Mulțumesc. Aș vrea să revin asupra unei întrebări care a fost menționată înainte. Eu Vreau neapărat să pun această întrebare, pentru că o dezbatere despre sporirea relațiilor între Uniunea Europeană și Maroc nu poate să se poarte decât dacă se vorbește serios și despre problema drepturilor omului și despre problema Saharei Occidentale. În momentul de față, în Sahara Occidentală, avem uh, o colonizare propriu-zisă, arestări uh, la, sunt la ordine de zi uh, și acte violente, de asemenea, sunt la ordinea de zi. Deci vreau să știu dacă Europa poate face ceva pentru a garanta drepturile de autodeterminare ale acestei regiuni și aș vrea, așa cum a făcut și un coleg înaintea mea, să vorbesc despre um, doamna Amina Tuaida, care este o militantă în uh, această regiune, care a fost expulzată pe 14 noiembrie uh, anul acesta și care se află în greva foamei de 3 săptămâni. Cred că, având în vedere această uh, situație, nu trebuie să omitem problema drepturilor omului atunci când dezbatem despre acest subiect, mai ales în Sahara Occidentală. Mulțumesc! Grazie, onorevole Nielsen. La parola al... Mulțumesc, doamnă Nielsen. Are acum cuvântul domnul Scholz. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, și eu am cerut cuvântul pentru că unele din aspectele care mă interesează foarte mult nu au fost dezbătute până acum, dar între timp s-au pus aceste întrebări. Este vorba, în primul rând, de o întrebare pe care o adresez Comisiei. În ce măsură acordul pentru statutul avansat va fi considerat o parte pentru uh, o parte a acordului pentru o Uniune a Mediteranei. Vreau să știu, deci, în ce măsură se combină dezvoltarea Uniunii Mediteranene cu acest uh, nou statut și în ce măsură se va dezbate problema acestei, acestui statut special. În al doilea rând, o a doua întrebare, în acest context, ce veți face cu conflictele sau relațiile problematice care există în momentul de față între statele Mediteranei în momentul de față, de exemplu, problema nerezolvată între Republica Vest-Sahariană și Maroc. Cred că o astfel de relație problematică ar trebui să fie abordată și de către Uniunea Europeană, Uniunea putând să joace un rol mai activ pentru soluționarea acestui conflict foarte curând pentru a contribui cu adevărat la o stabilitate în bazinul mediteranean. Aspectul uman s-a menționat deja de către câțiva colegi, poate ați putea să ne mai spuneți câte ceva și despre acest aspect. Mulțumesc! Mulțumesc și în încheiere, doamna Flotră. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. În acest proiect de statut avansat între Maroc și Uniunea Europeană, pentru câtva uh, e în același timp un privilegiu pentru că e primul, dar în același timp uh, <laughs> poate să fie expus unor eșecuri și ne punem niște întrebări în legătură cu metodologia pe care Uniunea Europeană înțelege să o dezvolte pentru a conferi legitimitatea acestui statut avansat. Am văzut în uh, dezbaterea ce a precedat inițiativa de relansare a relațiilor Uniunea Europeană-Israel, Parlamentul European, printr-un subterfugiu, găsise modul de a nu își da avizul conform în legătură cu problema participării Israelului la agențiile, mai ales de tip comunitar. Întrebarea mea, pentru a avea un, da, un aspect concret al acestui statut avansat și am înțeles că există multe probleme fundamentale în ce privește democrația și drepturile omului, dar e, se pune și problema evaluării și participării cetățenilor prin intermediul ONG-urilor și parlamentare prin uh, puterea Parlamentului European. Întrebarea mea către Comisia Europeană e dacă există criterii prealabile care ar putea semăna cu criteriile de la Copenhaga, deci un fel de criterii de la Copenhaga pentru a demara acest statut avansat. Deci dacă mâine vom conferi acest statut Tunisiei, în care știm că mulți opozanți și apărătorii drepturilor omului sunt uh, uh, amenințați și închiși. În al doilea rând, uh, rapoartele acestea ale Comisiei se referă la reforma justiției, reformele în justiție, respectul dreptului internațional, statutul refugiaților, toate aceste probleme. Ce importanță au ele? Deci, importanța Parlamentului European. În ce moment trebuie noi să avem un cuvânt de spus, nu doar în acest tip de audieri ca cea de azi? Apoi, cum, cum anume aceste criterii prealabile și foaia de parcurs și mecanismul care ne va permite să punem în aplicare și să controlăm punerea în aplicare a acestei foi de parcurs din punct de vedere al democrației și respectării drepturilor omului. Și întrebarea asta se referă la Maroc, dar pe mine de fapt mă interesează dacă există mecanisme europene fiabile și transparente care să ne permită, în calitate de parlamentari europeni, să intervenim concret în momentul în care se uh, um, declanșează, se evaluează conținutul unui, unui asemenea tip de statut avansat. Grazie, onorevole Flotră. Mulțumesc, doamna Flotră. Și acum aș da cuvântul uh, oratorilor, uh, rugându-i, dacă e posibil, să respecte timpul de vorbire de 5 minute. Și aș lua în ordine inversă. Deci, în primul rând, domnul Ivan Martin și uh, domnul Amrani și apoi domnul Landaburu. Vă rog. Sobre la que ha sido eh, planteado por... Eh, en, Pe scurt, în ceea ce privește imigrația, sunt... Voi vorbi în primul rând despre acordul de readmisie. Acordul nu este, eh, Marocul nu este dispus să îl semneze, Și nu cred că este uh, o strategie bună să le spunem semnați întâi acordul de readmisie și apoi începem negocierile. <clears throat> Spre deosebire de ceea ce se întâmplă în estul Europei, pentru sudul Mediteranei, Uniunea Europeană nu dorește nici măcar să ofere perspectiva facilitării uh, obținerii vizelor și cred că aceasta este o problemă foarte serioasă în ceea ce privește mobilitatea persoanelor. Este o discriminare clară între sud și uh, nord. Uh, din păcate nu am uh, timp la dispoziție pentru a detalia această problemă. A doua chestiune, uh, statutul avansat are fără îndoială implicații politice, nu este doar un uh, aranjament administrativ într-un prim stadiu a fost, e adevărat, dar vor veni cu timpul și implicațiile politice. Aici e vorba de structura relațiilor cu statele care sunt vecini. Și expresia Totul, cu excepția institu instituțiilor, vine direct de la negocierile cu Turcia. Președintele Prodi a vorbit despre acest lucru când a vorbit despre perspectivele pe care le are Turcia în față, dacă nu, are, dacă nu va adera și dacă aderarea nu va avea loc, va trebui să existe totuși o oarecare convergență între relațiile cu Turcia și relațiile cu celelalte state care au relații speciale cu Uniunea Europeană. A treia chestiune. Statutul avansat. Este foarte clar că el nu este așa de specific cum se spune. E vorba clar de un model, de un uh, tipar uh, care se uh, întâlnește și în cazul Israelului și în cazul asocierii estice. E foarte clar acest lucru, este foarte clar din documente dacă le analizăm. Uh, deci trecem la un alt uh, fel de relații și acest lucru are anumite implicații și uh, mă îngrijorează faptul că nu există niciun fel de proces politic la baza acestor tendințe. Următorul aspect despre care vreau să vorbesc, Uniunea Magrebului Arab, aceasta este o problemă care nu mi s-a, o întrebare care nu mi s-a adresat, dar în general cooperarea cu țările din Sud este o problemă foarte relevantă pentru Parlamentul European. Ce face Uniunea Europeană, cu excepția um, conflictului din Sahara, care este uh, înghețat, dar care nu îngheață neapărat relațiile cu uh, Marocul? Ce face Uniunea Europeană în plus pentru a asigura integrarea Sud-Sud cu Magrebul? Dacă analizăm uh, ordinea de zi, agenda acordului de asociere între uh, Europea algo más. No digo... Uniunea Europeană și Algeria, vedem foarte clar că Uniunea Europeană nu face suficient. Încă două chestiuni. În legătură cu societatea civilă, întrebarea doamnei Romero. E vorba de o chestiune fundamentală. Uh, documentul comun în legătură cu statutul avansat ar putea să fie un instrument util care să ajute la progresul cu societatea civilă și cu guvernele locale, care și ei sunt actori importanți și ele sunt actori importanți. Anumite părți, porțiuni uh, ale statutului uh, avansat, uh, precum participarea la anumite comisii ale Uniunii Europene, au fost puse în aplicare, însă nu s-a făcut nimic concret în ceea ce privește societatea civilă și starea de fapt continuă, nu există niciun fel de relații speciale și nu s-a făcut uh, nimic în mod special pentru autoritățile locale. Așadar, nu, uh, nu putem evidenția niciun fel de plus valoare. Și ultima chestiune cred că este una foarte importantă. Marocul, Marocul a semnat um, acordul uh, de statut avansat. La 15 aprilie 2008, Israelul a fost prima țară care a semnat un protocol privind uh, un acord cadru cu o agenție europeană. Acest lucru nu s-a făcut în cazul Marocului, deci iată că Marocul de fapt nu este prima țară cu care s-a stabilit o relație privilegiată, ci Israelul este. Și în al doilea rând, sunt și zvonuri în legătură cu uh, anumite negocieri foarte specifice cu Tunisia, care au ca scop încheierea foarte curând al unui acord privind un statut avansat. Personal, așa cum am mai spus, consider că mecanismele uh, vor trebui să fie uh, nuanțate, oricum rafinate, pentru a decupla progresul la nivel general, pentru a se putea face progrese individuale la, în anumite domenii dar cred că va fi greu să vorbim despre, un, o, despre orice fel de statut avansat cu uh, Tunisia înainte de a rezolva problema crizerilor de la Blasa sau de la Copenhaga în legătură cu relațiile cu uh, statele terțe care nu sunt încă definite. Mulțumesc, domnule profesor, pentru intervenția noastră foarte concisă și acum are cuvântul domnul secretar general al Ministerului de Afaceri Externe, uh, domnul Amrani. Grazie. I have been asked many questions. I would like to start with your, your question. Mi s-au adresat multe întrebări. Opportunity for the development of the relations between the... Iată că avem o ocazie pentru dezvoltarea relațiilor între Nord și Sud. Este într-adevăr o ocazie pentru Europa și este o uh, ocazie și pentru Maroc, în calitate de țară sudică. Pe noi ne interesează progresul, uh, ne interesează evoluția Uniunii Europene, ne interesează piețele europene și avem aceleași valori. Și aceasta este o ambiție pe care Marocul uh, a exprimat-o în urmă cu ani de zile. Dacă astăzi am obținut statutul avansat, acest lucru înseamnă că am realizat uh, foarte multe în ceea ce privește valorile noastre comune, în privința dialogului politic și uh, în ceea ce privește uh, Experiența noastră cu Uniunea Europeană în comerț, investiții, servicii și cu instituțiile europene. Pot să vă spun astăzi că Marocul cunoaște foarte bine cum uh, funcționează instituțiile europene și um, această ambiție a, s-a bucurat uh, de aceeași ambiție din partea Europei. Europa nu este doar interesată, ci și dornică de a promova relații uh, suplimentare cu uh, vecinul său de la sud. Marocul și Magrebul reprezintă astăzi o prioritate pentru Europa, din punct de vedere al provocărilor de securitate, dar nu doar, ci și pentru uh, asigurarea păcii și stabilității în regiune, pentru că Mediterana este vecinul Uniunii Europene și pentru securitatea dumneavoastră trebuie să aveți uh, un mediu democrat și stabil uh, în nordul Africii. Marocul este pregătit să uh, își îndeplinească condițiile, obligațiile conform acestui statut avansat. Având în vedere că există globalizare, este nevoie de piețe noi și mă bucur să pot spune că azi în Maroc întreprinderile europene sunt active în toate sectoarele, infrastructură, infrastructură financiar, pentru că există acolo loc. Așadar, Uniunea Europeană are și ocazia de a face profit. Noi nu dorim să fim un model, dar cred că experiența noastră poate fi împărtășită și celorlalte țări din Sud, țărilor vecine ale noastre voi vorbi și despre drepturile omului și despre democrație. Noi pot să vă spun că am demarat un proces democratic care este irreversibil. Creăm în țara noastră un sistem democratic puternic. Aceasta este dorința societății civile marocane, a partidelor politice și dorința regelui nostru de a um, crea un Maroc al secolului 21 sunt angajamente pe care le respectăm zilnic, facem zilnic reforme politice care merg spre valorile noastre democratice. Vă spun dumneavoastră de la Parlament acest lucru pentru că sunt sigur că și dumneavoastră aveți nevoie de o gură de aer proaspăt și noi putem vorbi cu dumneavoastră, putem discuta cu dumneavoastră despre aceste subiecte delicate. În legătură cu uh, readmisia, e, adevărat, problema este una foarte dificilă, foarte importantă și Marocul a lucrat în ultimii ani la rezolvarea acestei probleme. Nu a fost ușor. Orice marocan care a fost uh, a ajuns în Europa în mod ilegal este uh, readmis. Problema este cu um, zona subsahariană, cu Africa subsahariană. Și la acest lucru am lucrat în ultimul uh, an. Am avut 13 runde de negocieri uh, între Maroc și Uniunea Europeană în legătură cu readmisia și niciodată nu am asociat readmisia cu facilitarea acordării zilelor. Marocul este responsabil. Vrem să acordăm, să încheiem un acord echilibrat, realist și care să poată fi implementat concret atât la nivel operațional cât și la nivel uh, politic, să fie acceptat la nivel politic, pentru că și noi avem societate civilă în Maroc. Astăzi, Marocul nu este doar o țară de tranzit, ci a devenit uh, o țară de destinație pentru uh, imigranții din uh, Africa subsahariană, pentru că suntem aproape de Europa. Aceasta este una dintre uh, dificultăți. Nu este ușor uh, întrebarea de unde provine un anumit uh, imigrant. Marocul nu poate uh, duce povara imigrației din Africa subsahariană, de aceea am luat inițiativa organizării unei conferințe prin care să uh, promovăm uh, o abordare nouă a migrației uh, cu cei trei, cei trei piloni. Lupta împotriva uh, rețelelor de imigrație ilegală și alte două aspecte. Există dorință politică de a se încheia aceste acorduri, dar trebuie să recunoaștem că există dificultăți pe care dorim să le depășim. Dificultățile constau în um, dovedirea faptului că o anumită persoană a emigrat ilegal și proveniența persoanei respective. Însă suntem angajați, lucrăm împreună cu dumneavoastră și tocmai de aceea am organizat 13 runde de negocieri care nu au fost ușoare. În ceea ce privește Magrebul, Maroc. Sigur că asta este, integrarea este o prioritate pentru Maroc, integrarea în Maghreb. În primul rând este o aspirație populară, apoi Uniunea Maghrebină e o prioritate strategică pentru, după cum spuneam, a face față imperativelor de securitate, de dezvoltare și așa mai departe. Și apoi este și o oportunitate, o șansă pe care nu trebuie să o ratăm. Acum nu vreau să dau vina pe una sau altă țară, pentru că nu se fac progrese în construcția acestei Uniuni, dar uh, Deplâng faptul că frontiera cu Algeria este închisă de ani și ani de zile, că nu există voință din partea vecinilor noștri de a construi Magrebul din motive bine cunoscute de dumneavoastră. Astăzi am venit aici să vă vorbesc despre statutul avansat, dar mi-ați oferit uh, ocazia să vorbesc despre Magreb și dați-mi voie să sp- spunem uh, să vă spun că este o, uh, un imperativ, trebuie să realizăm această uniune, inclusiv pentru Uniunea Europeană. E interesant să aibă un partener care să constea într-o grupare a, a, uh, organizată care să-și uh, asume angajamentul împreună cu Europa în probleme punctuale. În tot cazul puteți conta pe noi, Maroc, va face toate eforturile pentru a relansa proiectul a, acesta, pentru că este o prioritate pentru guvernul meu și, în orice caz, Marocul nu este doar hotărât dar face în așa fel încât această cooperare între Uniunea Europeană și Maghrebul să se concretizeze. Și noi am organizat Araba, prima reuniune între Troica Uniunii Europene și țările din nordul Maghrebului Arab. Am avut un dialog politic și, în tot cazul, dificultățile inerente construcției magrebiene rămân, din păcate, prezente și noi trebuie să facem eforturi pentru a construi încrederea necesară între țările din Maghreb. Oricum, Maroc e eh, hotărât să facă tot ce este în putință pentru a face progrese. J'arrête tout de suite. Ah, ouais, j'ai pas. En este tema voy a hablar en español, si me permiten, porque es... Cum, eh, dacă îmi permiteți, voi vorbi în spaniolă, pentru că e o temă importantă. Eu nu vreau să vorbesc aici despre această temă, pentru că e motiv, motivul acestei reuniuni este statutul avansat, dar dumneavoastră m-ați invitat aici ca să vorbesc de o temă foarte sensibilă. Deci, în primul rând, permiteți-mi să spun în ce privește problema drepturilor omului și democratizarea. Marocul nu, are nici, Marocul nu are niciun fel de complex, pentru că noi suntem singura țară din regiune uh, care avem un, o, o comisie comună pentru drepturile omului cu Uniunea Europeană. Această comisie se reunește foarte des și uh, se ocupă de problema drepturilor omului. Acum, în problema uh, Marocului saharian, aici nu cred că este o problemă care ține de drepturile omului. Dați-mi voie să vă spun acest lucru. Atunci când trimisul uh, special al secretarului general al ONU a încercat să organizeze o a doua întâlnire informală pentru a consolida aceste relații constructive. Din, din păcate, din cealaltă parte a existat o escaladare pentru a submina procesul de negociere de la Manhasset în care ne-am implicat cu toții. E vorba de negocieri de natură politică um, prin care se încearcă ajungerea la o soluție negociată uh, politic pentru problema sahariană și Marocul este angajat uh, foarte ferm în acest sens. M-ați invitat să vorbesc despre, despre uh, Uh, sigur, statutul avansat, dar dacă doriți, sigur că vorbesc și despre această problemă a, a, a Saharei. Că în realitate buscaban politicos În Cazul semnalat de dumneavoastră aici, uh, în legătură cu uh, faptul că se refuză pașaportul. Aici nu există niciun fel de legături familiale. Uh, acea persoană nu are niciun fel de legături familiale în Maroc. Și uh, uh, vreau să spun că Marocul nu are complexe în legătură cu respectarea drepturilor omului. Și când a fost uh, întrebat foarte recent ministrul de externe algerian uh, în legătură cu problema Sahrawi, uh, Uh, nu s-a evocat deloc aspectul drepturilor omului, deși acolo se punea într-adevăr problema, în Algeria și nu în Maroc. Mulțumesc, uh, mulțumesc domnule Amorani și acum domnul Landaburu, dar v-aș ruga, v-aș ruga foarte pe scurt, pentru că domnul ministru egiptean uh, se află deja în așteptare, ar, suntem în întârziere și trebuie și domnul Panțeri să tragă concluzii. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Landaburu. Aș vrea doar să răspund doamnei Flotre, care a pus ultima întrebare și aș vrea să-i răspund foarte pe scurt, așa cum mi a cerut. A întrebat dacă există criterii pentru a judeca stadiul democratic al unei țări pentru a vedea dacă se poate califica pentru statutul avansat, avansat sau nu. Nu, nu avem criteriile de la Copenhaga pentru acest uh, model. O întrebare foarte pertinentă, pentru că e adevărat că avem uh, un flu, oarecum, în ceea ce privește o situație foarte ambiguă în legătură cu acest statut. Dacă nu vom fixa criterii foarte clare, vom avea tot timpul de decis uh, caz după caz și nu vom avea, într-adevăr, o structură foarte riguroasă. O altă întrebare care s-a pus este ce poate face Parlamentul pentru a controla evoluția negocierilor în ceea ce privește acest statut. Parlamentul poate face ce poate mai bine. Acesta este răspunsul. Doamnă deputat, există documente, de exemplu, raportul anual cu privire la politica europeană de vecinătate sau uh, raportul cu privire la punerea în aplicare a planului de acțiune în Maroc. Uh, Există o comisie care trimite aceste documente Parlamentului nostru și Parlamentul poate oricând, de asemenea, și să interpeleze comisii din Parlamentul Marocan pentru a cere diferite informații. Luna viitoare avem o reuniune foarte importantă a Consiliului de Asociere a Marocului cu privire la uh, acordul de asociere. Vor uh, fi prezenți la acest consiliu mai mulți actori importanți și vom asculta și un bilanț al primului an de statut avansat. Un document foarte interesant, mi se pare mie, care ar putea să fie punctul de plecare al unei discuții foarte interesante cu deputații, cu parlamentarii din Parlamentul European, fie într o format bilateral sau în plenară. În orice caz, cred că se poate demonstra o oarecare transparență foarte mare chiar în acest domeniu și dumneavoastră puteți să interpelați executivul de fiecare dată când trebuie să vă dea socoteală cu privire la acest statut și acest lucru s-a și întâmplat. Știu exact ce înseamnă să ai sete de informații pentru a putea să-ți continui munca și mi se pare foarte important că există aceste modele. Bun, acum s-a mai pus o întrebare dacă există, dacă este un model acest statut avansat. Nu este un model, este de fapt o, un proiect pilot. Uh, știu că universitarilor le place să creeze acte fondatoare, să semneze tratate foarte pompoase și așa mai departe. Înțeleg. Dar în momentul de față și mi-amintesc și cum a spus uh, domnul președinte Prodi când vorbea despre politica de vecinătate, aici avem momentan o, o situație care este oarecum la începutul ei. Pașii se vor concretiza pe parcurs și învățăm pe parcurs. Uh, Așa cum a spus și înainte colegul nostru, criteriile democratice, sigur, sunt un criteriu, dar statul avansat corespunde a unei situații foarte specifice, care a fost legată strict de dorința acestei țări de a avea o strategie foarte clară de apropiere cu Uniunea Europeană. Trebuie să tragem, bineînțeles, concluziile din acest uh, model de cooperare, dar nu cred că este un model general. Este mai degrabă o experiență politică individuală care nu are la capătul ei un obiectiv de aderare la Uniunea Europeană, ci scopul ei final este de o, ap- o apropiere cât mai mare de Uniunea Europeană. E foarte interesant să discutăm despre aceste variante, dar nu încercăm să găsim un model pentru că Egiptul nu este Marocul și Libia și mai puțin seamănă cu această țară. Deci, în politica Mediteranei de astăzi avem, pe de o parte, o, un nivel de uh, colaborare care nu funcționează foarte bine. Apoi avem o relație bilaterală cu anumite țări care depinde, bineînțeles, de voința respectivelor țări de a se apropia de Uniunea Europeană. Dacă Israelul are un avans în anumite domenii, nu mă deranjează deloc, dar important este ca aceste aspecte să nu împiedice apropierea Marocului de Uniunea Europeană, de exemplu. Iată deci de ce noi preferăm să abordăm situațiile caz după caz și după situația fiecăruia. În legătură cu Uniunea Magrebului, vreau să vă pun o întrebare, să vă răspund ceva foarte important, cred eu. Stimați deputați, acum doi ani Comisia Europeană a făcut o propunere uh, a făcut în primul rând o comunicare despre situația din Maghreb și despre posibilitățile de evoluție pe care le vedea președinția respectivă la acel moment în, această, în relația dintre Uniunea Europeană și această Uniune. Însă, din păcate, nu s-a pus acest subiect pe ordinea de zi. Nu înseamnă că respectivii actori nu doresc să discute despre acest subiect uh, pentru ca Uniunea Magrebului să fie cu adevărat o Uniune concretă. Uh, E vorba de poate oarecare ezitare din partea Comisiei. În orice caz, în ceea ce privește energia, mă bucur foarte mult că a spus și această întrebare, pentru că există un plan de dezvoltare energetică al Marocului. Da, Uniunea Europeană susține acest plan în paralel cu planurile Uniunii Europene, o încercare a, de limitarea consumului, de implicarea mai multor energii regenerabile și de a diferenția sursele de aprovizionare. Deci Marocul se află oarecum în aceeași situație ca Uniunea Europeană pentru că nu produce o cantitate suficientă de energie. În ultimele luni s-a discutat mai ales de implicarea 80 de milioane de euro pentru a consolida rețelele existente. Nu știu cum să vă spun exact ce înseamnă această consolidare. Ele ar trebui însă să fie, să se garanteze o funcționare mai bună a acestora, astfel încât o energia, combustibilul din Africa, de exemplu, să poată să ajungă mult mai lin, fără, o, fără piedici în Europa. S-a vorbit mai multe contexte despre acest subiect și s-a vorbit și despre rolul Comisiei în acest context. Domnul Angunachi s-a mai pus o întrebare tot în domeniul energetic. Comisia s-a comportat în Maroc în felul următor întotdeauna. S-a adresat guvernului pentru a întreba dacă se respectă drepturile omului. Iar reprezentanții ambasadelor, ambasadorii Uniunii Europene în Maroc și reprezentanții Comisiei se întâlnesc pe această temă și fac un schimb de informații despre situația pe această temă din Maroc. Iar apoi noi cerem guvernului marocan sau reprezentanților sau autorităților să ne dea explicații. Implicăm, bineînțeles, în acest proces și ONG-urile care sunt active în domeniul protecției drepturilor omului. ONG-uri care se implică pentru aceste obiective și care își doresc un anumit grad de democrație. Bun, am înțeles, a venit deja domnul ministru, să-i urăm bun venit În legătură cu finanțarea, cred că trebuie să păstrăm un ochi uh, asupra acestei situații, să, să fim în continuare atenți asupra situației și să ne informăm uh, foarte bine pe acest subiect. Știm că Comisia s-a angajat uh, să lupte pentru drepturile omului în toate regiunile pe care le susține. Va trebui să avem întotdeauna um, o urechile plecate către ceea ce se întâmplă în această zonă. Marocul știe că subiectele acestea sunt de mare importanță și câteodată chiar se spune că cerem prea mult. Acum, în legătură cu Sahara Occidentală, domnule președinte, Comisia susține fără nicio rezervă eforturile ONU și eforturile secretarului general și al trimisului special al secretarului general în această zonă pentru a găsi o soluție în procesul de pace. Când am fost la Bruxelles, am uh, primit reprezentanții guvernului marocan la mine în birou și am discutat într-adevăr despre soluția politică în, de pe urma negocierilor. Aceasta este uh, într-adevăr poziția noastră. Știm că statele membre au câteodată o poziție diferențiată, dar aceasta este situația în momentul de față. Și cam atât uh, am avut de spus. Mulțumesc! Mulțumesc, iar acum domnul Landaburu va Uh, vă mulțumesc foarte mult și domnul Panțeri va trage concluziile acestei uh, reuniuni care are acum cuvântul. Tragețiano, vedo di fare veloce. Mulțumesc, văd că a venit deja domnul ministru de externe al Egiptului și foarte pe scurt vreau să spun că în primul rând uh, mulțumesc um, Comisia FED și președintelui său pentru ocazia oferită. Deja am discutat pe larg, cred, astăzi cu cei trei raportori caracterul uh, inovativ al documentului comun. Eu vreau să subliniez aici un aspect al acestui document, și anume faptul că noi facem posibil în sfârșit înființarea unei comisii parlamentare mixte, lucru care ar permite să vorbim cinstit în acea comisie, inclusiv în legătură cu temele la care s-a făcut referire astăzi. Noi vom urmări, sigur, evoluția acestui statut avansat. Vreau să mai spun că Marocul este un actor moderat și indiferent de situația din Maghreb, uh, demonstrează că um, angajamentele din, și acțiunile din politica externă de vecinătate, uh, iată că are beneficii în materie de integrare în, în spațiul european cu o mai, și o mai bună integrare economică și socială. Dar aici nu intru în detalii, pentru că s-a discutat deja acest aspect. Aș dori doar să sublinează, subliniez încă două elemente pe plan politic, secretarul general Amrani, domnul Amrani, uh, a subliniat printre altele modul în care regatul Marocului a creat un mecanism de cooperare mai strânsă cu Uniunea Europeană în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului al uh, ONU, și vreau să reiau și cuvintele reprezentantului Comisiei pentru un angajament mai precis în acest domeniu și ar fi util, pentru că eu vreau să reamintesc faptul că tema drepturilor omului și a libertăților uh, este o temă centrală pentru noi, mai ales acum cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și ar fi util ca în evoluția acestui statut această temă să fie uh, una foarte importantă și asta se poate face în două moduri. În primul rând, inclusiv prin niște politici de monitorizare a, a, a evoluției, deci să, să existe un capitol specific pentru, pentru acest domeniu ar fi bine să cerem acest lucru și, în al doilea rând, să asociem reformele organizate ale uh, societății civile. Nu trebuie să ne temem de dialog. Uh, noi încercăm o consolidare a relațiilor și cred că în acest proces de consolidare se pot crea condițiile pentru o mai bună integrare economică, socială, dar și democratică a acestor țări. Și de aceea e important să acționăm în această direcție și uh, mai ales vreau să vă spun că îmi doresc să existe și contribuții ale tuturor parlamentarilor din Comisia Mixtă pentru a se ajunge, pentru a se uh, concretiza aceste obiective în cât mai rapid posibil Deci să încercăm, haideți să încercăm să uh, lucrăm în mod foarte serios pentru a ne realiza obiectivele. Mulțumesc, domnul Albertini, mulțumesc raportorilor, mulțumesc domnului președinte al delegației pentru țările din Maghreb. A fost o reuniune foarte interesantă și productivă. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, uh, dar două minute pauză pentru a susi excelența sa, ministrul afacerilor externe al Republicii Arabe, Egipt. Colegii, per favore, se prendete posto, possiamo... Vă rog să luați loc, dragi colegi, pentru ca să putem începe cu ceva întârziere audierea noastră și schimbul de opinii cu excelența sa Ahmed Abul Gheit, ministrul afacerilor externe al Republicii Arabe Egipt. În timp ce luați loc, fiind dat că nu am adoptat încă agenda de astăzi, aș vrea să o adoptăm acum. Vreau să vă spun că schimbul de opinii cu Uh, Mariet Ieșache privind delegația ad hoc în Kosovo în perioada 13-16 noiembrie nu va putea avea loc astăzi pentru că am depășit uh, timpul dezbaterilor uh, anterioare și avem nevoie neapărat de a avea, avem nevoie să discutăm problema în problema noastră în legătură cu uh, schimbul de opinii de mâine cu reprezentanta, înaltul reprezentant pentru politică externă și securitate comună. Deci, uh, Putem deci să trecem acum la punctul de pe ordinea de zi de care vă spuneam înainte, urând bun venit domnului ministru și delegației sale, de asemenea și din numele colegilor din delegația cu țările Mașrec. Aș vrea doar să vă spun câteva cuvinte de introducere. Vizita dumneavoastră de astăzi are loc uh, la un an exact de la ultima dumneavoastră vizită în Parlamentul European, ceea ce este într-un fel simbolic, pentru că aceasta arată importanța pe care o dăm și noi și dumneavoastră uh, rolului de mediere pe care, rol pe care țara dumneavoastră îl joacă în, în acțiunile și situația din Orientul Mijlociu. Am observat cu atenție situația din Orientul Mijlociu și din regiunea aceasta și am sperat ca în această comisie să avem ocazia să reconstituim grupul de lucru pentru Orientul Mijlociu, care a fost condus uh, în, și, și este, va fi condus de fostul președinte al Parlamentului European, Hans-Gert Pöttering. Suntem foarte bucurești, domnului ministru, să vă ascultăm punctul de vedere cu privire la procesul de pace și cu privire la medierea interpalestiniană pe care o conduce țara dumneavoastră. Există încă nesiguranțe care s-au acumulat în uh, legătură cu acest dosar. Uh, Președintele Abbas, palestinian, a negociat cu multă grijă, cu mult echilibru, această etapă foarte complicată a relațiilor din Orientul Mijlociu și a decis să nu candideze din nou la alegerile următoare pentru care nu se cunoaște încă data. Este foarte bine să auzim anunțul unui moratoriu cu privire la uh, atacurile izraeliene, care, dar în același timp acest moratoriu are un caracter temporar, așa cum a declarat guvernul izraelian um, și exclude de asemenea regiunea Ierusalimului de Est. În ceea ce privește soluționarea cre... Uh, problemelor prin crearea uh, prin soluția celor două state, este absolut esențial să ne referim în acest context și la parteneriatul nostru mediteranean. Concluziile reuniunii Consiliului Ministrilor pentru Afaceri Externe cu privire la Mediterană sunt de asemenea o dovadă pentru aceste concluzii. Uniunea pentru Mediteraneană este un motiv în plus uh, pentru a vă ruga, domnule ministru, să ne vorbiți despre relațiile multilaterale pe care le are statul dumneavoastră cu Orientul Mijlociu în general. Fără alte introduceri, aș vrea să vă dau acum cuvântul și vă dau cât timp doriți la dispoziție, dar mai bine ar fi să vorbim noi mai puțin și să vorbească colegii mai mult pentru ca dumneavoastră să puteți răspunde la întrebările lor. Aveți cuvântul, domnule ministru. Thank you. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Este ocazia potrivită pentru mine de a veni uh, de două, luni, uh, de două ori în uh, termen de 12 luni pentru a mă adresa comisiei dumneavoastră. Acest lucru arată angajamentul țării mele, Egipt, pentru menținerea și consolidarea relațiilor cu Parlamentul European. Acestea fiind spuse, într-adevăr, vin dintr-o regiune pe care nu vreau să o numesc uh, zbuciumată, având în vedere dificultățile și problemele cu care se confruntă, ci mai degrabă o regiune care încearcă să facă față și să depășească problemele. Așa cum ați uh, spus uh, și ați avut dreptate, disputa israelo-palestiniană disputa arabo-israeliană sunt uh, doar unele dintre problemele grave care ne tulbură regiunea. Dar există și problema unor țări, precum Sudanul, care, într-adevăr, uh, depășește, traversează o perioadă foarte delicată. Există și problema cornului Africii, problema Somaliei, problema pirateriei uh, și uh, riscul de a se ajunge la haos în acea regiune. Uniunea de, pentru Mediterană, lansată în Paris în iulie 2008, lucrările de atunci uh, stagnează, însă au avut loc două reuniuni ministeriale, dar simțim lipsa unui secretariat care să activeze, să declanșeze implementarea acordurilor asupra cărora ne punem de acord. Această regiune este foarte importantă pentru uh, stabilitatea lumii, având în vedere că uh, o mare parte din energia pe care o folosește întregul glob provine din peninsula arabă. Avem uh, și problema Golfului, pentru că acolo sunt uh, tensiuni uh, care au apărut între Iran și țările vestice. Nici măcar n-aș spune țările vestice azi, ci aș spune pe cinci membri permanenți ai sec Consiliului de Securitate plus Germania. Avem așadar o regiune care merită o atenție deosebită. Această regiune este dornică de a se dezvolta, de a stabili relații cu restul lumii, însă care se confruntă cu anumite limitări din cauza problemelor covârșitoare care copleșesc populația regiunii. eu pot răspunde la întrebările pe care doresc să mi le adreseze colegii și prietenii în legătură cu uh, dialogul palestinian, în legătură cu uh, negocierile israelo-palestiniene, în legătură cu uh, Sudanul, cu Uniunea pentru Mediterană, orice fel de întrebări pe care doriți să mi le adresați, vă rog să o faceți, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule ministru. Îi dau cuvântul acum doamnei Mariza Matias, care reprezintă pe președintele Mario David al uh, delegației cu Mașrecul. Mulțumesc foarte mult S-a spus că îl reprezint pe domnul Mario David, care este acum președintele delegației cu Mașrec, uh, pentru că dumnealui este la Lisabona, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru ce ați spus în introducere și introducerea dumneavoastră arată foarte clar că este nevoie de o analiză foarte detaliată a situației politice, sociale și economice în această regiune. Există foarte multe provocări uh, care sunt în același timp foarte complexe. Relațiile dintre Parlamentul European și autoritățile egiptiene, egiptene sunt uh, foarte bune în ceea ce privește delegația pentru Mașrec. Au existat vizite periodice din partea reprezentanților egipțieni în uh, în Parlamentul European și am avut și noi o delegație care a plecat la Cairo și la Alexandria. Având în vedere rapoartele care au reieșit din aceste vizite, pot să vă spun că ele sunt accesibile pentru toți membrii acestei comisii și am planificat de asemenea să ne întâlnim în curând. În momentul de față însă nu cred că este momentul să intrăm în detalii în ceea ce privește planurile pe care le avem noi, delegația, în legătură cu contactele cu Egiptul. Mai degrabă cred că trebuie să folosim această ocazie pentru a permite deputaților să pună întrebări care îi preocupă și să primească un răspuns direct. A fost o perioadă în care dialogul uh, a fost foarte important și de aceea cred că întrebările joacă un rol esențial aici. Mulțumesc foarte mult, doamnă Matia. Cred că acum ar fi bine să dezbatem concret. Ar cerut cuvântul domnul Sala Franca, care va lua cuvântul, însă are doar două minute, vă rog frumos. Eh, bienvenido, señor ministro. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru. Ne bucurăm foarte mult să vă revedem și ne bucurăm foarte mult că sunteți pregătit să eh, aveți un schimb de opinii cu eh, noi. Reprezentanta delegației Maștrecă a spus deja că avem contacte uh, constante că dumneavoastră președintele Pöttering a vizitat um, Egiptul um, și uh, avem uh, relații tot mai uh, strânse cu al doilea partener și al doilea investitor, cu al doilea partener al Uniunii Europene, o țară în care suntem al doilea investitor după Statele Unite. Domnule ministru, vreau să vă întreb cum uh, vedeți angajamentul uh, noii administrații americane uh, față de acest conflict, care dorește să se implice nu la sfârșitul mandatului? mandatului. Cum vedeți soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu și care credeți că, sunteți, că sunt acum obi obstacolele în calea relansării negocierilor? Domnule președinte, Cred că ar fi uh, interesant să vedem uh, că și palestinienii se reunesc după dificultățile cu care s-au confruntat uh, recent. Și aș dori, domnule ministru, să vă întreb cum afectează criza mondială economia dumneavoastră care trece printr-o perioadă de tranziție și care este statutul um, aderării țării dumneavoastră la Tribunalul Penal Internațional. Domnul Obilos, două minute aveți. Domnule ministru, ați vorbit despre Uniunea pentru Mediterană, precizând evident că acea organizație stagnează la momentul actual. Mulți dintre deputații europeni sunt uh, confuzi și îngrijorați de această stare de fapt. Impresia noastră este că ideea Uniunii pentru Mediterana pe care țara dumneavoastră o coprezidează împreună cu Franța, noi credeam că această idee uh, idee ar fi reprezentat o abordare mai pragmatică, mai specifică a relațiilor cu Uniunii Europene cu țările din sudul și estul Mediteranei. Domnul Sarkozy, președintele Sarkozy a numit-o o uniune a planurilor, dar la momentul de față ea pare a fi uh, victimă a capriciilor disputei uh, israelo-palestiniane. O victimă mai vulnerabilă decât uh, a fost procesul de la Barcelona, care se pare că a făcut față mai bine crizelor pe termen scurt. Reuniunile de la Istanbul au fost suspendate, au avut loc, cei drept, anumite reuniuni ministeriale, însă în uh, formațiuni foarte diferite. Cred că este nevoie de un nou impuls și poate anumite, de anumite clarificări. Domnule ministru, vă rog să ne spuneți cum interpretați dumneavoastră această situație, în special în ceea ce privește problema crucială a relației uh, dintre Uniunea pentru Mediterană, între evoluția acesteia și conflictul din uh, Orientul Mijlociu. Credeți că procesul ar trebui să, fie, să stagneze până când se rezolvă conflictul? Și, pe de altă parte, nu cumva ar fi uh, cea mai bună soluție, cea mai bună contribuție la soluționarea acestui conflict, tocmai înființarea Uniunii pentru Mediterană și uh, continuarea ei la, în pas, într-un pas constant. Mulțumesc, doamna Neitz, două minute. Domnule președinte, domnule ministru, domnule ambasador, dragi colegi, bună seara! Voi formula totul foarte pe scurt. Aș vrea să insist asupra crizei din Palestina și asupra faptului că există, pe de o parte, autoritatea palestiniană uh, pe partea de vest a Iordanului și pe partea cealaltă avem Hamasul la Gaza. Știm că Egiptul face tot ce se poate pentru ca să contribuie la o reconciliere între aceste două părți. Poate că reconciliere este un cuvânt cam uh, pretențios, dar măcar o înțelegere între cele două părți. Puteți să ne spuneți dacă vedeți o perspectivă de soluție în acest domeniu sau dacă considerați din contră că cele două părți palestiniene uh, sunt mai degrabă pe cale de a se încrâncena fiecare pe poziția sa, împiedicând prin această atitudine orice progres de fond în acest domeniu al conflictului între palestinieni și israelieni. Și poate că cu cinism putem să ne întrebăm cine profită de pe urma acestei schimbări de poziții poate că autoritatea palestiniană pe de o parte și Hamasul de partea cealaltă nu se înțeleg, dar este clar că nu încearcă să se pună de acord deloc. Aceasta este impresia noastră și ne întrebăm cine profită de pe urma acestei atitudini. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Neitz. Are cuvântul acum domnul Puerta. Două minute. Puerta. Mulțumesc, domnule Președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați venit la noi în comisie. Am două întrebări foarte scurte pentru dumneavoastră. În primul rând, vreau să vă întreb cum vede Egiptul rezultatul uh, ultimului referendum din Elveția cu privire la minarete și, în al doilea rând, uh, vreau să știu dacă minoritatea uh, egipteană uh, din diferite state este afectată de această decizie. În al doilea rând vreau să vă întreb despre conflictul dintre Israel și Palestina. În momentul de față negocierile s-au oprit, Uniunea, s-a oprit, Uniunea Europeană nu ia inițiativă pentru a aduce cele două părți din nou la masa negocierilor. Egiptul este un partener privilegiat al Uniunii Europene, deci întrebarea mea este nu neapărat ce a făcut Egiptul pentru a obține o soluție politică pe baza unor principii clare, ci ce a făcut Egiptul în relația sa cu Uniunea Europeană, astfel încât Uniunea Europeană să poată juca un rol mai clar în apărarea dreptului poporului palestinian pentru a avea un stat propriu, un stat viabil. Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul domnul Petering acum două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o mare plăcere să-l pot saluta pe ministrul afacerilor externe al Egiptului, domnul Abu Gheit, pe care l-am mai întâlnit și acum un an. Noi salutăm uh, rolul pe care îl joacă Egiptul în procesul de pace din Orientul Mijlociu, mai bine spus, uh, în procesul de încercare pentru de încercare a stabilirea păcii se întâmplă mai puțin decât ne-am fi dorit, dar știm să apreciem bunăvoința Egiptului. Vreau să fac o remarcă cu privire la Israel, la Palestina și la relația dintre cele două. Spun acest lucru mai ales pentru că avem oaspeți în sală. În Europa și probabil majoritatea europenilor nu vor permite ca securitatea Israelului să fie pusă la îndoială și în pericol. Dacă auzim de la un președinte de cum a fost cazul cazul președintelui Iranului, uh, care ne-a spus că Holocaustul nu a existat uh, și care pune la îndoială de asemenea existența și dreptul la existența al Israelului, acest lucru ne va crea întotdeauna o reacție de rezistență puternică. Vreau să fac această remarcă în introducere, dar vreau să adaug că la fel de neacceptabil este ca Israelul să continue construirea așezărilor din Palestina și cred că a venit momentul ca ONU să se implice în acest conflict. Nu va exista niciodată pace în Orientul Mijlociu dacă Israelul nu trăiește într-o graniță sigură, dar nici Palestina nu se bucură de o graniță sigură. Deci este vorba de o problemă cu două laturi. Întrebarea mea este dacă nu credeți că a venit momentul propice pentru ca ONU să se ocupe în fine de problema așezămitelor din Palestina pentru ca să nu se ia riscul Uh, periclitării uh, rolului uh, autodeterminant al Palestinei pe viitor. Mulțumesc, domnule Petering. Are cuvântul acum două, minut, doamna, mm, două minute, doamna Muniț. Sí, eh, gracias, presidente, y muchas gracias, señor ministro, por su... Mulțumesc, domnule președinte, și de asemenea mulțumesc domnului, să ai domnului ministru, pentru prezența domniei sale aici și mă asociez și eu preocupărilor exprimate de colegii mei în ce privește Uniunea pentru Mediterana coprezidată de Egipt, aș dori să știu când anume se va înființa cu adevărat secretariatul. Egiptul și-a arătat interesul pentru căutare, cercetare și dezvoltare, uh, consolidarea democratică și relații comerciale din ce în ce mai strânse cu Uniunea Europeană. Aș dori să știu dacă s-au făcut progrese, dacă există speranțe ca Egiptul să obțină un, un statut avansat cu Uniunea Europeană, după cum uh, l-a obținut Marocul. Care sunt șansele Egiptului în acest sens? Mulțumesc, spune președintele, și acum are cuvântul doamna Weigel pentru două minute. Grazie, președinte. Uh, Spoštovani gospod minister, Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că situația din Palestina este o sursă de îngrijorare pentru noi și dumneavoastră mai mult decât oricine altcineva puteți, uh, aveți posibilitatea să căutați o soluție la această problemă, dar uh, câteodată se pare că o, o, o lipsă de unitate este doar un ecran în dreptul căruia se ascund uh, politicile uh, Israelului și anume politica faptului împlinit. Uh, domnule ministru, vreau să vă întreb ce rol credeți dumneavoastră că poate juca aici Uniunea Europeană? Ce rol uh, credeți dumneavoastră că poate juca Parlamentul nostru? Acum, uh, cu tratatul de la Lisabona, vom dispune de mai multe puteri în procesele viitoare, așa încât aș dori să știu în acest moment care sunt convorbirile dintre Israel și Egipt în legătură cu procesul de pace. Mulțumesc, domnule Weigel, și acum are cuvântul colegului pentru două minute. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, aș vrea să-mi exprim aprecierea față de rolul Egiptului ca factor de stabilitate în zona Mării Mediterane. Și de asemenea, aș dori să salut uh, angajamentul diplomației Eh, egiptene în uh, urmărirea unor scopuri realiste în încercarea de a media conflictul între Israel și Palestina. Pe toți ne îngrijorează situația din Gaza și izolarea fâșiei Gaza eh, de zonele învecinate. Egipt are cel puțin un punct de frontieră eh, cu Gaza, care a rămas închis. Mă puteți corecta dacă mă înșel, sigur. A rămas închis timp de câțiva ani. Cum credeți că ar putea contribui Egiptul uh, pentru a uh, îmbunătăți situația umanitară în Gaza și uh, izolarea fâșiei Gaza față de restul lumii? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule Chelam. Și acum are cuvântul colegul Raucek pentru două minute. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, aș dori să vă pun o întrebare în legătură cu Afganistanul Uh, președintele american va anunța în curând probabil uh, noi efective în Afganistan. Colegii britanici au anunțat că de asemenea vor trimite 500, uh, un supliment de 500 de oameni. Ce credeți dumneavoastră în legătură cu regiunea AFPAC, Afganistan, Pakistan și ce considerați, care considerați că ar trebui să fie strategia noastră? Să trimitem mai mult personal militar? Credeți că asta ar putea rezolva problema? Credeți că avem o strategie uh, de retragere sau strategie, o strategie mai bună pe termen mediu? Care credeți că ar trebui să fie scopurile noastre acolo? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc domnule Rocek și acum are cuvântul colega Parvanova pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, doresc să urez bun venit domnului ministru și să-i uh, pun două întrebări. Pentru că Iran, să mă refer la Iran, care e unul din actorii principali în această zonă, uh, știm ce se întâmplă cu uh, aprovizionarea Hezbollahului cu arme iraniene. Acum câteva săptămâni, ambasadorul iranian a negat acest fapt, spunând că este fals. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră despre asta. În al doilea rând, vreau să vă întreb uh, ce părere aveți cu uh, recentul anunț al oficialilor iranieni în legătură cu uh, cele cinci centrale nucleare și alte cinci care vor fi finalizate? Uh, ce, ce credeți în legătură cu această problemă? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc și are cuvântul domnul Galtieri pentru două minute. Da, mulțumesc, domnule ministru. Dumneavoastră ați făcut referire și la Cornul Africii și la Somalia în intervenția dumneavoastră. O, Somalia, o regiune în care există un angajament puternic al Uniunii Europene cu misiunea Atalanta. Parlamentul European și-a exprimat susținerea față de acest angajament, inclusiv subliniind necesitatea de a ne ocupa de cauzele uh, pirateriei și în acest sens va acționa și uh, proiect, misiunea proiectată uh, PSDR, misiunea europeană din Somalia și aș dori să știu ce opinie aveți dumneavoastră în legătură cu uh, starea actuală a procesului de la Djibouti și uh, în legătură cu rolul pe care Uniunea Europeană îl poate juca pe lângă Uniunea Africană, nu doar în susținerea Guvernului Federal de tranziție, dar și în consolidarea unei abordări regionale la criza somaleză. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc domnule Gualtieri și în încheiere are cuvântul domnul Tacula, două minute. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întreb pe domnul ministru, deoarece Egiptul are un rol important de jucat în negocierile pentru pace în Orientul Mijlociu, că am avut aici la Parlamentul European un număr de audieri. Eu m-am întâlnit cu uh, tatăl soldatului Shalit de două ori și vreau să întreb ce poate face Egiptul mergedes pentru, a, pentru ca Hamas uh, să elibereze pe acest soldat israelian, pentru că este o problemă foarte importantă în legătură cu întreaga situație în Orientul Mijlociu. Aș vrea să vă cer să, să ne dați ajutorul, să dați un exemplu, să jucați un rol de lider. Mulțumesc! Grazie, onore. Președintele, mulțumesc, domnule Tacula. Iar acum dau cuvântul domnului ministru pentru a răspunde uh, acestor uh, foarte multe întrebări. Vă rog, vă vom asculta cu mult interes, domnule ministru. Thank you, President, but, uh... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Acestea sunt toate întrebările la care va trebui să răspund. Dacă acestea sunt toate, îmi face plăcere să vă răspund până la 12 noaptea, dacă sunteți de acord. Uh, Voi începe prin a răspunde la prima întrebare, care este opinia noastră în legătură cu noua administrație americană în ceea ce privește lansarea negocierilor. Aș spune că administrația americană a arătat toată bunăvoința de a face ceva și a dat dovadă de acest lucru încă din prima zi a numirii noului președinte al Statelor Unite. În următoarea zi l-a numit pe senatorul George Michel ca reprezentant special. Și senatorul a făcut foarte multe vizite, dar în opinia noastră este că administrația s-a concentrat pe încercarea de a declanșa un proces încercând să înțeleagă, încercând să ajungă la o anumită înțelegere între America și Israel, făcând apel la Israel pentru moratoriu complet asupra uh, construirii locuințelor, inclusiv în Ierusalim, și, în schimb, statele arabe care nu au astăzi relații cu Israelul să înceapă să facă primii pași către construcția relațiilor cu Israelul, să facă cel puțin niște prim pași față de Israel. Poziția Egiptului a fost, dacă aceasta este abordarea dumneavoastră, fie vă susținem și vă vom ajuta. Cu toate acestea, poziția Egiptului a fost întotdeauna aceea de a ne concentra pe, pe miză, pe rezultate. Să vedem cum uh, Statele Unite, Uniunea Europeană, Federația Rusă și Națiunile Unite reușesc să ajungă la un acord și ne-am concentrat pe granițele statului uh, palestinian. Dacă s-ar conveni asupra înființării statului palestinian, haideți să fim uh, de acord cu cărțile pe față în ceea ce privește granițele acestui stat. În ultimele luni s-au purtat uh, discuții în legătură cu Israelul care să cedeze controlul asupra teritoriilor care au fost ocupate în 1967 Însă aceste teritorii să fie egale ca dimensiuni cu zonele care au fost ocupate în iunie 67, ceea ce înseamnă că palestinienii au pierdut 6260 de metri de kilometri pătrați în fața israelienilor, deci 6260 de de mii, e vorba de număr de kilometri pătrați și Israel, palestinienilor trebuie să li se dea controlul asupra aceleiași suprafețe de pământ. Aceasta a fost cea mai ușoară abordare. Astăzi avem o declarație din partea primului ministru al Israelului, care a spus că Israelul este gata să, să aplice un moratoriu uh, asupra locuințelor um, din Hâșia Gaza, pe care a numit-o Iudea din Samaria, din Cisjordania, pe care a numit-o Iudea din Samaria. Dacă s-a referit la aceste teritorii prin acest nume, înseamnă că nu recunoaște că ele sunt palestiniene. Ar fi trebuit să spună vom, vom înceta să construim locuințe în Cisjordania nu în Iudea, din Samaria, pentru că înseamnă că n-ai nicio intenție să dai palestinienilor teritorii pe care le consideri proprii we noticed was that the Israeli Prime Minister a doua chestiune pe care am observat-o a fost că primul ministru israelian a spus că Ierusalimul este capitala suverană a Israelului și că Israelul a anexat Ierusalimul de Est în 1967 și că nu se va negocia asupra Ierusalimului. Dacă palestinienii acceptă să meargă la negocieri pe aceste baze, cred că își pot bat siguri cu în talpă, pentru că tocmai în Ierusalim există cel mai multe tensiuni. Niciun lider arab nu poate accepta o astfel de declarație. Și mă întreb de ce primul ministru a trebuit să își aleagă astfel cuvintele și să facă o asemenea ofertă palestinienilor. Acum ne aflăm uh, într-un blocaj. Nu există un proces de pace, nu se fac eforturi pentru uh, obținerea păcii și totul stagnează. Ați putea întreba care este soluția care este ieșirea. Eu, ca ministru de externe al Egiptului, vă spun că ieșirea, în opinia mea, soluția este o primă posibilitate ca puterile cele mai mari, Uniunea Europeană, America, Rusia, să decidă că parametrii acordului vor fi precizați într-o declarație din partea Gvardetului de state cele mai importante și să fie susținut de Consiliul de Securitate. Nu vreau să spun că ne trebuie o soluție impusă, ci să se convină asupra declarării parametrilor acordului, să convenim că uh, se va înființa un stat palestinian, că acel stat palestinian va avea teritoriu contigue, nu apropiate, nu, vor fi, nu va fi divuzat, divizate în cantoane. Deci că trebuie să fie teritorii uh, apropiate de aceeași dimensiune, suprafață ca și teritoriile ocupate în 67, că se va trăi în pace și securitate cu Israelul și că se vor aplica acorduri pentru a se asigura siguranța Israelului, că nu va emana nicio amenințare din partea noului stat palestinian sau dincolo de, um, de râu uh, către Israel. Dacă ajungem la un anumit uh, parametru pentru uh, acord, atunci le putem spune israelilor, israelienilor și palestinienilor să vină să negocieze în aceste condiții pe care le stabilim noi pentru voi, pentru că nu reușiți să vă puneți de acord. Cred că s-a vorbit și despre așezările care se construiesc și despre necesitatea um, adresării, de a ne adresa Consiliului de Securitate pentru a încerca să suflăm viață nouă în uh, eforturile de pace. Libia, care este membru al Consiliului de Securitate până la sfârșitul lunii decembrie în acest an, în ultimile 10 zile, Libia a tot încercat să introducă un proiect de rezoluție în fața Consiliului de Securitate uh, solicitând suspendarea construcției așezărilor pe teritoriul uh, palestinian, deci doar de suspendarea activităților de construcție pe teritoriul palestinian, pentru că dacă se continuă construcția, nu va mai rămâne nimic pentru palestinieni, nicio bază pentru construcția statului, statului lor. Și ce credeți? Nu au primit uh, nouă voturi pentru și au hotărât să nu mai prezinte proiectul de rezoluție. Așadar, dacă, cu excepția cazului în care suntem într-adevăr serioși și în intenția noastră de a opri construcția așezărilor, atunci, la un anumit moment, posibilitatea unei uh, soluții cu două state se va pierde. Avem în fața noastră trei opțiuni. Pentru noi toți, și pentru dumneavoastră, și pentru noi, și pentru toată lumea, există doar trei opțiuni situația actuală, calea actuală de a încerca să ajungem la un acord negociat între israelieni și uh, palestinieni. Dacă nu reușim să facem acest lucru, vom rămâne cu doar două opțiuni. Una se va recurge la violență și la război și la terorism și la atentate sinucigașe și la povestea îngrozitor de tristă ai cărei martori suntem în ultimii de, 11, de 15 ani. Vărsarea de sânge este înfiorătoare și cred că nimeni nu poate accepta această opțiune. Și ultima opțiune care ar mai rămâne pentru că războiul și violența înseamnă haos și haos nu doar pentru țările ca a mea, Iordania, Egiptul și alte state, ci ca haos și pentru Europa, pentru că Mediterana este la doi pași. Uh, Rămâne așa, rămâne așadar o singură opțiune, un stat pentru două popoare. Ar accepta israelienii un stat pentru două popoare? Nu! Cel puțin, la ora actuală, nu sunt dispuși să accepte această variantă. Deci, ce trebuie ca noi toți să facem azi este să facem presiune asupra israelienilor, să le spunem nu. Trebuie să încetați uh, construcția așezărilor, haideți la masa de negocieri cu palestinienii, uh, și nu negociați uh, perspectivele pentru Iudea din Samaria, ci perspectivele pentru Cisjordania. Nu aș spune proces de pace, pentru că dacă îi spun așa, el va rămâne în eternitate un proces uh, de pace, nu se va termina niciodată. Când am fost asist, când eram asistent pentru ministrul Egiptului în octombrie 91 la Madrid și primul ministru de extern îi spunea, primul ministru de la vremea, vremea respectivă, Isaac Shamir, îi spunea că dorim să activăm procesul de negociere în legătură cu una și cu alta. Primul ministru a răspuns, uite, știi ce, nu voi, voi negocia cu palestinienii timp de 10 ani și ei nu vor accepta nimic din partea mea. nu vor accepta nicio propunere. Problema se va amplifica și se va uh, înrăutăți uh, cu fiecare zi. Trebuie să acționăm acum. Europa are un cuvânt de spus. Europa este foarte aproape, are potențial și are Uniunea și puterea legislativă care poate să își uh, exercite autoritatea. Asta în legătură cu procesul de pace. To bring them together, we laid down a ceea ce privește Palestina, încercăm uh, să îi ajutăm. Am uh, pregătit un acord care să permită Hamasului și Fatahului să lucreze împreună uh, până la alegeri atunci când uh, se organizează alegeri, partidul câștigător uh, va forma guvernul și se va merge cu acel guvern. Divizările uh, dintre palestinieni fac rău procesului de pace, aduc prejudicii unității mișcării naționale palestiniene și servește doar intereselor Israelului. Dacă palestinienii sunt divizați, israelienii câștigă. Așa stau lucrurile și este normal să fie așa. Prețul nu-l vor plăti doar uh, palestinienii și israelienii sau israelienii îl vom plăti cu toții. Autoritatea palestiniană a semnat acordul pe care l-am pregătit noi. Hamasul a refuzat să semneze exprimând anumite rezerve în legătură cu anumite puncte. Sperăm că în curând uh, vom uh, face un nou efort pentru uh, a reuși să obținem acordul lor. Sperăm ca în curând să reușim să-i convingem să semneze. Crucial este că până la 24 ianuarie nu va fi legal niciun fel de uh, organism, niciun fel de instituție uh, palestiniană. Parlamentul va fi ilegală, președinția ar fi ilegală și toate instituțiile uh, sunt uh, nule și neavenite, cu excepția cazului în care președintele palestinian uh, acționează pentru a salva situația și spune în regulă vom uh, emite un decret prezidențial în conformitate cu dreptul palestinian pentru a acorda tuturor puterile, atribuțiile, până la momentul uh, în care uh, se reușește ceva și eforturile ajung la un succes. Se poate întâmpla acest lucru? Se poate înregistra un succes aici? Eu cred că da, dar trebuie ca noi să-i susținem, pentru că dacă nu există unitate, uh, avem în fața noastră perspectiva unui dezastru. Am observat că mi s-au adresat uh, multe întrebări în legătură cu Uniunea pentru Mediterană. această construcție nu stagnează. Chiar nu stagnează. Însă, iată că nu s-a, n-a avut loc o uniune ministerială care ar fi trebuit să, o reuniune ministerială care ar fi trebuit să se deruleze, dar au loc alte reuniuni în legătură cu mediul, în legătură cu tehnologia, ce a stagnat este, uh, a fost uh, formarea secretariatului. Când nu există un secretariat și un secretar general, nu poți implementa și nu poți supraveghea modul în care sunt implementate proiecte și avem uh, șase proiecte majore pe care trebuie să ne concentrăm. Duminică la Paris am avut o ședință cu uh, miniștri de externe spaniol și uh, francez. Spaniolii ca viitoare președinție și uh, francezii ca um, și co-președința inițiativei Mediteranei și cred că cele discutate mă pot face să cred că în curând, în termen de câteva săptămâni, cel mult, vom reuși lansarea secretariatului și vom avea un acord uh, de plin uh, în privința modului în care el va uh, funcționa, cu șase secretari adjuncți. Atâta despre Uniunea pentru Mediterană. Nu cred că disputa israelo-palestiniană afectează Uniunea pentru Mediterană. De ce cred asta? Pentru că inițiativa se concentrează mai mult pe proiecte menite să aducă beneficii Mediteranei, Sudului și Europei și uh, nu este axată deloc pe chestiunile politice. Problemele politice sunt uh, doar uh, suplimentare. Ar putea eventual să ajute la lansarea anumitor inițiative sau la realizarea unor obiective Eventual să va putea exista un uh, secretar uh, general palestinian și unul din Israel care să lucreze în fiecare zi cu colegii lor pentru facilitarea uh, derulării acestei inițiative. Am fost întrebat în legătură cu modul în care criza economică afectează economia Egiptului. Uh, Până în 2008, economia noastră avea o creștere anuală de 7,2-7,3 și uh, ținteam uh, să avem o creștere de 8% până în 2009. Consideram că ne limita doar uh, faptul că nu avem infrastructură feroviară și autostrăzi porturile au fost uh, îmbunătățite astfel încât ele pot primi exporturi. Deci singurele limitări uh, erau uh, legate de căile ferate și autostrăzi. Și avem ambiții foarte mari, un plan foarte ambițios pentru acest domeniu. Și apoi a venit criza economică și creșterea a scăzut la 4,3-4,4 în acest an. Anumiți oameni ar putea spune, da, e foarte bine o creștere de 4,4. Da, dar trebuie să privim și punctul de plecare. Noi speram 8 sau 9 și iată că am ajuns să avem o creștere de doar 4,4. mai primit o întrebare în legătură cu moscheele și minaretele și problema din Elveția. Este trist că s-a ajuns la această situație. Va afecta modul în care oamenii se privesc ochii în ochi în zona Mediteranei. Uh, În ultimii 10-15 ani am tot vorbit despre dialogul dintre civilizații, despre dialogul dintre credințe, alianța civilizațiilor din Spania și Turcia. S-au prezentat multe idei uh, de către secretarul general al Națiunilor Unite. Am uh, discutat uh, despre Biblioteca din Alexandria și Fundația Ana Lind s-a ocupat de această chestiune și iată că comunitatea musulmană primește această palmă în Elveția. Din păcate, am citit despre mai multe cazuri, mai multe state europene care au încercat să dea un răspuns Este o situație tristă pentru a nu spune mai mult. E păcat că anumite societăți nu sunt suficient de deschise și este păcat că anumite civilizații vorbesc despre lucruri pe care, de fapt, nu le aplică acasă. Trebuie să fim foarte atenți. Cum sunt afectați copții din Egipt. Ei nu sunt afectați deloc. Oricine vizitează Egiptul uh, va vedea biserici peste tot. Noi nu considerăm uh, o minoritate comunitatea coptă din Egipt. Often called Copții sunt egipteni. Ba, mai, câteodată se consideră mai egipteni decât restul egiptenilor. Pentru că mm, au fost în, acolo pe acel teritoriu din totdeauna, deci nu, nu vor fi nici de cum afectați. Sunt egipteni, uh, îi apărăm, uh, ei fac parte din serviciile armate, din uh, serviciile de externe, predau în universități, lucrează. Nu cred că există absolut nicio problemă cu comunitatea coptă. Uh, the, the elevation of relations between în uh, plus, în legătură cu relațiile dintre Egipt și Uniunea Europeană, sigur, uh, se fac progrese. <clears throat> S-a înființat o comisie pentru ca Egiptul și Comisia Europeană să examineze modurile în care putem îmbunătăți relațiile dintre noi și va exista un Consiliu de Asociere, probabil în 26-27 uh, aprilie anului viitor, pentru a se evalua progresele de până acum și sper că până atunci vom fi reușit să finalizăm apropierea relațiilor. Uniunea Europeană este un partener foarte important pentru o țară cum este Egiptul cel mai mare partener comercial al nostru este Uniunea Europeană și, în același timp, cred că și importanța Egiptului este recunoscută de toată lumea din Europa. Și nu trebuie să vă reamintesc, nu am nevoie să vă reamintesc, că în Egipt, Egiptul a făcut parte din Imperiul Roman înaintea altor, unor țări europene. Am avut schimburi cu Grecia, cu Roma, cu Spania, cu Ciprul, Malta. unele din cuvintele, din, unele din cuvintele egiptene provin din limba italiană sau limba greacă. Deci, relațiile dintre uh, Uniunea Europeană sau statele Uniunii Europene în uh, Mediterană au perspective nelimitate uh, și dezvoltarea acestor relații poate fi absolut foarte rodnică. Mi s-a pus o întrebare foarte interesantă în legătură cu Afganistanul. Foarte dificil este acum să răspund la această întrebare, dar trebuie să fac. problema Afganistanului nu va putea fi soluționată prin uh, uzul forței. Forța are doar o singură componentă. Însă trebuie să ne concentrăm asupra aspectelor politice, sociale și economice. Adică, dacă alegi uh, opțiunea militară, vei ajunge într-un impas la nesfârșit. și violențele nu vor face decât să sporească. Și afganii nu vor fi învinși prin forță, pentru că ei consideră străinii ca pe inamici. Și atâta timp cât există o prezență străină pe teritoriul lor, teritoriu foarte dificil, afganii vor lupta. Și fiți siguri de asta. Ce ar trebui să faceți dumneavoastră? Dacă trebuie să sporiți prezența militară în Afganistan, faceți-o, dar pentru o perioadă foarte scurtă de timp, până în momentul în care se stabilește o forță uh, locală afgană care să fie în stare să controleze țara și nu întreaga țară. Pentru că inclusiv uh, când exista uh, regatul Afganistanului sau Republica înainte de intervenția sovietică, Afganistanul a fost o țară foarte dificil de controlat. Așadar, uh, se pot face acordul cu diferitele forțe din zonă și spun cu diferitele forțe, când spun diferitele forțe, mă refer la toate. Uh, se, se poate încerca o consolidare a economiei țării. Se poate încerca oprirea finanțării elementelor care acționează înaintea puterii, uh, împotriva, mă scuzați, puterii centrale și se poate încerca un control al traficului de droguri, care nu face altceva decât să impulsioneze anumite elemente uh, a căror prezența acolo nu este dorită. Deci trebuie acționat uh, pe plan economic, politic, social. O acțiune militară nu va duce la niciun rezultat. E o societate musulmană, Afganistanul, și vă rog să aveți mare grijă, să fiți atenți, pentru că orice uh, caz de ucidere a unui musulman în Afganistan are repercusiuni și în Maroc. Uh, um, uciderile la întâmplare pentru a se elimina unul sau altul uh, din liderii locali cu pagube colaterale, când sunt ucise uh, întregi familii, toate acestea nu vor face decât să aibă uh, uh, repercusiuni asupra mm, trupelor uh, occidentale. Deci trebuie să acționați cu mare, mare grijă. Am avut o astfel de experiență în Yemen între 62 și 68 a fost o experiență care ne-a costat mult din cauza teritoriului de acolo, triburile care existau acolo, diverse rase, diverse etnii. E o societate care trebuie bine înțeleasă înainte de a se lansa un atac împotriva ei. Uh, mai am de răspuns la încă trei întrebări, cred. În legătură cu soldatul Gilad Shalit, soldatul israelian răpit. Sigur, lucrăm acum la un pachet, israelienii trebuie să-și asume anumite angajamente. Israelienii au hotărât să accepte, să plătească în schimbul lui Shalit, să elibereze o mie de prizonieri palestinieni din 12.000 care se află acum în închisorile israeliene și nu sunt cunoscute numele acestor 12.000 de deținuți. Și vă gândiți, este un singur soldat, o singură viață, da, sigur, apăr o singură viață, dar uh, în schimb am 12.000 de palestinieni în închisorile palestin- uh, israeliene. Trebuie să recunoaștem aceste fapte. Deci trebuie să respectăm anumite principii Sigur, se lucrează la un acord, israelienii fac uh, însă un pas înainte și doi înapoi. Asta înseamnă că acceptă să elibereze o mie de deținuți, dar uh, nu sunt de acord în legătură cu numele și nu acceptă să, re, să elibereze anumiți prizonieri, dar nu așa trebuie să se acționeze. Trebuie să spună, bine, doriți să eliberăm o mie de oameni, dați-ne numele și îi vom elibera. Punct. Pentru că până la urmă ei vor uh, trăi, vor locui în Gaza și Cisjordania și dacă, uh, deci, și dacă decideți să-i arestați înapoi într-o singură noapte, ei toți pot fi arestați într-o singură noapte. Deci, uh, nu știu de ce se procedează la, la asemenea jocuri mărunte. Și în legătură cu Iranul, problema sau așa numita problema, pentru că nu pot să spun că israelienii au interceptat uh, câteva vase în, în Mediterană, uh, le-au dus la Haifa. Și poate Asta pentru că nu a existat uh, observatori independenți. Și ei au spus, israelienii au spus că anumite cargouri uh, au uh, trecut prin canalul Suez și dacă asemenea cargouri vor trece prin canalul Suez, vom obiecta împotriva oricărei țări care ar utiliza canalul pentru a expedia materiale ilegale sau care nu figurează pe actele uh, comercialele navei. Când se spune că este o navă care transportă uh, grâu, atunci trebuie să transporte într-adevăr grâu, să fie un transport de grâu și să nu fie un transport de catiușe. Însă oricum, noi ne dezvoltăm propriile posibilități de a uh, putea scana containerele Dar nu poți ca, nu, nu poți ca pentru un singur vas uh, să trebuie să, să trebuiască să verifici sute și mii de, de, de, de containere, pentru că ar fi un lucru foarte costisitor și porturile noastre până la urmă ar fi evitate de, de nave și, cum spuneam, nu ar face decât să fie o operație costisitoare și fără rezultate și o opinia noastră în legătură cu noile facilități pentru îmbogățirea uraniului. Cred, eu cred că frații noștri iranieni sunt mânioși, așa încât spun lucruri pe care nu le cred în mod necesar și pe care nu le vor pune în practică, pentru că nu cred că ei au nevoie de 10 instalații de îmbogățire a uraniului. Și vă rog să uh, fiți de acord cu mine când spun că noi trebuie să insistăm pentru că uh, orice țară se poate folosi în mod pașnic energia nucleară. Țările sigur că trebuie să acționeze în așa fel încât uh, să uh, um, consolideze încrederea, dar uh, sigur că o țară are dreptul să utilizeze în mod pașnic energia nucleară, conform tratatelor, sigur. Dacă o țară face, comite lucruri ilegale și se dovedește acest lucru, atunci, uh, sigur, este o situație diferită, dar trebuie să identificăm exact încălcările. Și mai apoi, în partea noastră a lumii, noi trebuie să stabilim o zonă fără arme nucleare. Există o țară în această regiune, și anume Israelul, care nu keep calling on Israel to not only to adhere care, care nu dorește să adere la acest regim de no, neproliferare a armelor nucleare deși noi, noi, noi solicităm acest lucru Israelului, pentru că dacă Israelul nu va adera, atunci întreaga zona Mediteranei va fi în situație de risc. Întreaga Mediterană, să nu credeți că Grecia sau Ciprul nu vor fi afectate. Eu consider că cea mai bună soluție ar fi să declarăm o zonă uh, liberă de arme nucleare și să ne adresăm iranienilor și israelienilor, să le spunem, ascultați, asta este voința comunității internaționale și și Israelul va trebui să renunțe la uh, armele nucleare și Iranul va trebui să dea asigurări restului lumii că nu dorește să dezvolte